Um, good afternoon. Um... Dragi colegi, bine ați venit. Vă propun să începem. Sper că ați petrecut cu toții o uh, vacanță plăcută și aveți, sunteți plini de energie pentru a ne începe discuțiile. O să vă rog pentru început să fiți de acord cu adoptarea ordinii de zi. Dacă nimeni nu se opune, considerăm ordinea de zi adoptată și vreau să vă reamintesc că întâlnirea de astăzi este transmisă live pe internet. Există aplicația e-meeting pe tabletele dumneavoastră sau pe laptop, pentru că de acum lucrăm fără hârtie. Și aș vrea să vă mai informez că secretariatul are o, un nou buletin lunar informativ 103, unde puteți găsi toate activitățile comitetului nostru. Deci vă rog să consultați respectivul document. La următorul punct de pe ordine de zi avem aprobarea procesului de verbal de pe 24 iulie. Dacă nu protestează nimeni până la finele reuniunii de astăzi, considerăm acel proces verbal adoptat și am onoarea și plăcerea să-l prezint să-l prezint pe domnul Haraka, ministrul finlandez al ocupării forței de muncă din partea președinției Consiliului. Este aici pentru a ne prezenta programul președinției finlandeze. Aveți cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, stimați membri ai Parlamentului European. Este o plăcere și o onoare pentru mine să fiu astăzi în Parlamentul European. Comisia IMCO și membrii săi sunt elemente esențiale în calea formării politicii europene. Aș vrea să felicit în primul rând pe președintele și uh, vicepreședinții acestei comisii, acestui comitet. Uh, așteptăm cu interes o colaborare în interesul nostru al tuturor în Europa ministrul afacerilor economice uh, are uh, alături de mine mandatul de a acoperi aspecte ce țin de răspunderea noastră comună. Este un moment foarte important pentru mine, pentru că cu 25 de ani în urmă am fost, eram uh, intern în Parlamentul European, înainte ca Finlanda să fie membru oficial a UE, de fapt. Și niciodată nu m-am gândit la momentul respectiv că într-o zi o să am onoarea de a prezenta în Parlament programul președinției Consiliului. Deci este o onoare și o plăcere în același timp. Stimați membri ai Parlamentului, după părerea uh, președinției finlandeze, rolul Parlamentului este unul esențial în avantajul cetățenilor europeni și mă bucur să fiu astăzi aici pentru a discuta despre dumneavoastră programul uh, Finlandei pentru Consiliul Uniunii Europene. Obiectivul este ca Uniunea Europeană să devină economia neutră din punct de vedere climatic și inclusivă, uh, care se află pe primul loc. Înainte să trecem la aspecte care țin de domeniul IMCO, o să vă dau câteva priorități generale ale președinției noastre, strâns legate de obiectivul durabilității, pentru că durabilitatea, spunem noi, trebuie să fie numitorul comun în toate acțiunile Uniunii Europene. Accentul președinției noastre se pune pe domenii în care putem aduce o plus valoare europeană. Prioritățile noastre sunt în primul rând, consolidarea valorilor comune și a statului de drept. În al doilea rând, Uniunea Europeană trebuie să devină mai competitivă și mai inclusivă social în același timp. În același timp, uh, rolul de lider global al Uniunii Europene în domeniul schimbărilor climatice și a protecției cetățenilor. Sunt subiecte care ne interesează prioritor. Acestea reflectă noua agendă strategică, ce are legătură și cu agenda strategică a Parlamentului. Sub președinția finlandeză, ne dorim să creăm o viziune comună pe o nouă agendă a creșterii UE. Stimați membri ai Parlamentului European, de ce Uniunea Europeană are nevoie de un nou proiect pentru creștere durabilă? Noi în Europa ne confruntăm cu provocări globale. Schimbările uh, climatice necesită acțiuni la nivel global. Evoluția tehnologică rapidă ne schimbă viețile prin digitalizare, automatizare și inteligență artificială. Și în al treilea rând, Concurența este foarte intensă la nivel global și Uniunea Europeană trebuie să uh, își facă simțită prezența pe scena globală. De aceea trebuie să ne îndreptăm repede către o economie durabilă din punct de vedere social și climatic pentru a răspunde la provocările globale și pentru asta trebuie să avem o agendă cu priorități durabile. Pentru a ne realiza acest obiectiv, avem nevoie și de acțiuni din partea companiilor noastre. Trebuie să găsim modalități de a încuraja aceste companii să acționeze responsabil. Suntem de părere că pentru a crea o creștere durabilă în Uniunea Europeană avem nevoie de cinci elemente cheie. În primul rând, o piață unică europeană eficientă. În al doilea rând, o tranziție către o economie neutră din punct de vedere a climei și o industrie modernă care să aibă la bază economia digitală și accent pus pe cercetare și inovare. Politici comerciale active și nu în ultimul rând, noi abilități și învățare de-a lungul întregii vieți. Stimați colegi din Parlamentul European, e nevoie să colaborăm pentru a transpune în plan concret aceste obiective și pentru a genera rezultate vizibile pentru cetățeni. Președinția finlandeză consideră că implementarea viitoarei agende de creștere trebuie să devină o sarcină cheie a noii comisii și o politică holistică trebuie să fie ambițioasă și pluralistă în același timp, pentru ca noua agenda creșterii să afere un cadru de politici pentru următorii 5 ani. Și sper că să avem în noul an o agendă a creșterii durabilă, gata să fie implementată pentru noul deceniu ce ne așteaptă. Reuniunea informală a ministrilor pentru competitivitate, care s-a desfășurat în Helsinki în iulie, a oferit o primă ocazie de a schimba opinii pe acest subiect. Statele membre au salutat abordarea detaliată pe care noi o avem în vedere. Vrem să continuăm activitatea legată de agenda uh, durabilă la reuniunile COPEA din septembrie și noiembrie. O să vorbesc acum în finlandeză pentru a vă putea da detalii suplimentare cu privire la importanța pieței unice și a politicii pentru consum. Arvoisat valiokunnan jäsenet, sisä... Stimați membrii ai Parlamentului, Comitetul dumneavoastră are un rol esențial pentru a atinge obiectivele uh, agendei creșterii durabile, în special în ceea ce privește dezvoltarea pieței interne și înlăturarea obiectivelor uh, de pe piața unică uh, din calea bunurilor, serviciilor și apoi și aspecte care țin de protecția consumatorilor. IMCO face o treabă foarte importantă pentru promovarea unor mai bune reglementări Vreau să vă mulțumesc pentru eforturile făcute, pentru că acestea au facilitat multe inițiative legislative care au fost finalizate sub președinția română. Uh, regulamentul privind supravegherea pieței și conformării produselor, cooperarea între autoritățile naționale, responsabile pentru implementarea legislației privind protecția consumatorilor, CPC, cooperare care va continua și sub președinția noastră și există proiecte importante acum în derulare. De exemplu, programul pentru piața internă în cadrul CFM și programul VAMAL. În calitate de președinția Consiliului, vrem să subliniem importanța pieței interne pentru Europa. Aceasta trebuie abordată dintr-o perspectivă holistică, să înțelegem că economia digitală evoluează foarte repede și în Consiliul pentru Competitivitate de la finele lunii septembrie vom aborda aceste subiecte și legăturile dintre ele și așteptăm propuneri pentru viitoarele priorități ale și din partea Comisiei. Piața internă este un factor foarte important în ceea ce privește promovarea ocupării. Echilibrul, echitatea socială sunt elemente foarte importante pe piața internă și aici avem implementarea eficientă a drepturilor uh, lucrătorilor detașați. De asemenea, Activitatea Agenției de Ocupare a Muncii Europene, care este acum în curs de formare, este foarte importantă pentru a asigura respectarea drepturilor și condițiilor de muncă conform legislației europene. Știm, stimați membri ai Parlamentului European, o piață internă funcțională și o dezvoltare digitală sunt elemente de bază dacă vrem să fim competitivi la scară globală. Trebuie să ne asigurăm că acordăm atenție serviciilor și în special serviciilor digitale. Ponderea acestora în PIB-ul european este una foarte importantă. Cadrul de reglementare pe piața serviciilor trebuie să încurajeze creșterea acestor companii care să folosească noile oportunități de afaceri. armonizarea, eficacitatea, transparența legislației legată de piața internă trebuie să fie promovate, trebuie să aplicăm mai bine legislația existentă, astfel încât piața internă să funcționeze nu doar teoretic, ci și practic, concret. Este important să ascultăm vocea companiilor, consumatorilor și cetățenilor cu privire la cele mai importante obstacole transfrontaliere, dar și oportunități. Serviciile sunt o parte importantă în activitatea companiilor și oportunitățile oferite de acestea trebuie să fie exploatate la maxim. Președinția finlandeză sublinează cât de important este să facem aceste analize, astfel încât să existe analize pentru înlăturarea celor mai mari obstacole, în special în care a serviciilor. Și aici aș vrea să subliniez cât de important este să avem o mai bună reglementare și mai bune politici de consum pe piața internă. Reglementările UE funcționale au un efect foarte important în viața de zi cu zi a cetățenilor și companiilor. O mai bună reglementare la nivel european și politici în acest sens sprijină o creștere durabilă și, de asemenea, impactul măsurilor. O mai bună reglementare sprijină și acceptarea legitimității europene în rândul cetățenilor. În ceea ce privește politica pentru consumatori, este important ca aceștia să poată lua decizii referitoare la propriile nevoi, dar și având în vedere dezvoltarea durabilă cu ajutorul unor instrumente digitale fiabile protecția consumatorilor este foarte importantă, trebuie să fie făcută în mod eficient și implementarea eficientă a noii legislații privind protecția consumatorilor este de asemenea foarte relevantă. Trebuie să existe autorități adecvate în acest sens dacă vrem să îndeplinim aceste obiective propunerea pentru o directivă privind acțiuni reprezentative ce se discută în Comisia pentru Afaceri Legislative e foarte importantă pentru că oferă o nouă, o nouă măsură uh, ce se află la dispoziția consumatorilor. Și aș vrea să subliniez câteva aspecte legislative și inițiative importante pentru Comisia IMCO sub președinția finlandeză. CFM-ul este un element foarte important uh, care reunește multe elemente importante pentru piața internă. Consumatorii, IMM-uri, sănătatea plantelor și animalelor și aspecte statistice. Toate se regăsesc într-un singur program. Deși IMM-urile nu și-au propriul program sau nu-și mai au propriul program, există multe acțiuni în cadrul programului pentru piața internă care pot fi folosite de acestea. Tulena, että eri Desigur, salutăm faptul că prin intermediul integrării acestor domenii tematice încercăm să creăm sinergii, să evităm suprapuneri și vrem să facem mai eficientă utilizarea fondurilor. În negocierile în trialog, acestea ne propunem să le demarăm cât mai curând, de îndată ce se va fi negociat un calendar cu Comisia IMCO. Desigur, există și chestiuni rămase în discuție, printre cele mai importante, numărându-se bugetul și tipul de măsuri care să vizeze piața internă, care să fie puse în aplicare. Pentru măsurile propuse, pentru toate măsurile propuse, nu ajung uh, fondurile. De aceea trebuie să analizăm Uh, toate aceste acțiuni și suntem încrezători că vom uh, reuși să ajungem la o soluție. Aș dori să mă refer în continuare și la programele pe tema vămilor. Sigur că o piață internă funcțională trebuie să beneficieze și de un sistem vamal funcțional, pentru că astfel putem proteja uh, consumatorii, dar putem să și susținem uh, întreprinderile noastre în concurența la nivel mondial. Pentru că trebuie să ne asigurăm că toate produsele importate se conformează specificațiilor. Așa putem susține și comerțul internațional. Avem nevoie de mai informații mai bune și în acest sens transparența este esențială. În comisia IMCO se discută două programe care vizează vămile, așa numitul program VAMAL și un al doilea program care se referă la susținere financiară pentru dotarea în domeniul vămilor. De asemenea, ne propunem îmbunătățirea digitalizării în acest sector, astfel încât uh, să avem uh, mijloacele necesare pentru a pune în aplicare măsurile propuse. Sperăm că vom putea demara negocierile în trialog uh, cât mai curând pe cele două programe. Și ne bazăm pe o viitoare bună colaborare și cu dumneavoastră. Acum, în ceea ce privește cel de-al treilea punct. Este vorba de procedura de notificare, care mm, este esențială dacă vrem ca piața internă să devină mai eficientă. Actualul sistem de informare în ceea ce privește procedura de notificare nu a fost complet operațional. Se prea poate ca procedurile naționale să fi fost și în contradicție cu procedura europeană, ceea ce uh, ar putea crea și noi obstacole din perspectiva modelelor de afaceri uh, în ceea ce privește serviciile transfrontaliere. Noi vom încerca să facem tot posibilul pentru găsirea unor soluții de compromis împreună cu statele membre, Comisia și Parlamentul și sigur că suntem conștienți de faptul că consumatorii și cetățenii trebuie protejați. Stimați membri ai Comisiei IMCO, Uniunea Europeană ar trebui să fie un pionier în uh, economia digitală, de care, desigur, avem nevoie și pe piața internă. În cursul președinției noastre vom încerca să găsim o abordare holistică, astfel încât uh, piața internă, dar și piața digitală să fie integrate. Veți rata și dumneavoastră multe chestiuni care vizează piața internă digitală și și în cursul președinției anterioare s-au făcut uh, pași buni în acest sens. De pildă, în cadrul coridorului pentru servicii digitale s-au uh, făcut uh, deja primii pași și de asemenea și pentru platforma de afaceri business to business și vă mulțumesc pentru acest lucru. Mă bucură faptul că participați activ la dezvoltarea pieței interne și că țineți cont și de chestiunile care vizează consumatorii. Dar și pe partea de fiscalitate trebuie să avem mai mult în vedere și mediul virtual. Acum, în ceea ce privește datele, acestea au un rol uh, esențial și de aceea schimbul de date este necesar, trebuie să le utilizăm împreună și să ne asigurăm că Europa rămâne un uh, loc atractiv pentru investiții. Pentru că utilizând uh, datele necesare putem să ne îmbunătățim competitivitatea și putem uh, dezvolta și serviciile și tehnologiile necesare pentru viitor. Însă este important să creăm și încredere. De aceea este nevoie de protecția datelor și de securizarea acestora la cel mai înalt nivel. Viitoarea politică în domeniul protecției datelor trebuie să se bazeze pe actualele prevederi care vizează protecția datelor și trebuie să aibă în vedere oamenii și să țină cont de valorile europene. În ceea ce privește datele personale și datele care nu țin uh, de persoană, s-au făcut uh, pași esențiali, dar mai există și alte elemente, precum inteligența artificială, care reprezintă o mare provocare. Avem nevoie de principii generale transsectoriale în Europa pentru a putea dezvolta în continuare cadrul de reglementări pentru a folosi și a, um, inteligența artificială. Și în final aș dori să vă mai adresez câteva cuvinte în limba engleză. Stimați eurodeputați, în finalul observațiilor mele, aș dori să spun că este nevoie de creștere economică și acest lucru trebuie să fie sustenabil din punct de vedere economic, dar și social și din punctul de vedere al mediului. Este obligația noastră comună să venim cu pașii necesari în cadrul acestui proces de transformare. Trebuie să promovăm optimismul și nu pesimismul, trebuie să contracarăm scepticismul și să oferim uh, speranță pentru viitorul european. Pentru a crea o nouă arhitectură pentru creștere, avem nevoie de o piață internă care să protejeze cetățenii și să ajute întreprinderile să crească. Activitatea dumneavoastră în Parlamentul European și în această comisie este uh, indispensabilă pentru atingerea acestui deziderat. Aștept cu interes cooperarea cu dumneavoastră în cursul președinției noastre și, desigur, vă stau la dispoziție pentru orice fel de întrebări ați avea. Mulțumesc, domnule ministru. Pentru început voi da cuvântul coordonatorilor grupurilor politice sau uh, suplianților acestora și v-aș propune să preluăm uh, o primă rundă de întrebări din partea coordonatorilor. Domnule Eceveria. În primul... Mulțumesc, doamnă președintă. În primul rând vreau să-i mulțumesc domnului ministru pentru prezența în IMCO ne bucurăm să-l avem alături de noi și ne bucurăm că am auzit prioritățile președinției finlandeze. Am mai multe întrebări. Ați vorbit despre prioritățile pieței unice Bun, deci vorbim despre prioritățile de pe piața unică și am înțeles că printre prioritățile finla- președinției finlandeze se numără piața unică, în care prioritate avem adaptarea acesteia la evoluția digitală. Deja lucrăm de mai mult ani la acest subiect. Ați vorbit și despre economie durabilă, despre mediu și am vrea să știm cum le vom integra pe toate în legislația noastră, pentru că Dezvoltarea digitală, economia și mediul sunt chestiuni transversale care se regăsesc în mai multe inițiative ale Parlamentului. Sunt subiecte extrem de importante și probabil priorități care trebuie să se regăsească și în uh, programul președinției dumneavoastră și în prioritățile Parlamentului. În ceea ce privește economia digitală și aspectele de mediu, există un aspect care trebuie să fie foarte important, zic eu. Cum vom reuși să fim competitivi într-o lume în care mediul devine o problemă, o barieră, să spunem, pentru dezvoltarea industrială și dezvoltarea pieței unice? avem o economie circulară și asta ar putea fi o soluție care extrem de importantă. Uh, subiectul este foarte sprijinit în Europa și probabil uh, va fi discutat și în comisia noastră, uh, în același timp cu discuțiile din Comisia de Mediu. Aș vrea să vă atrag atenția asupra adaptării la această evoluție digitală a IMM-urilor din perspectiva economiei circulare. IMM-urile sunt foarte importante, sunt generatoare de locuri de muncă, de competitivitate. Ce ne puteți spune, deci, în acest sens? avem un război comercial până la urmă la ușile noastre și Europa pare să um, fie în expectativă să vadă ce se întâmplă între UE și China și totuși avem 21% din uh, PIB-ul mondial. Având această, în vedere această pondere, cred că nu e o idee bună să rămânem în expectativă și să urmărim meciul dintre cele două mai puteri. Și din punct de vedere juridic, adaptarea pieței unice la evoluția digitală este esențială, cum am spus, și pentru a avea o certitudine juridică e important să avem transparență. Ce ne puteți spune despre evoluția digitală și uh, transparență din perspectiva agendei dumneavoastră. Cum veți aborda acest subiect al transparenței? Există aspecte cum ar fi prioritatea pieței unice digitale, dar putem vorbi și despre directiva referitoare la e-privacy. Președinția finlandeză va lucra mai mult pe acest subiect pentru a ajunge la o, un consens general aceasta e, e o altă întrebare la care m-am gândit. Mulțumesc! Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule Ceveri, ați vorbit în numele PP, doamna Moze, din partea socialiștilor și democraților. Mulțumesc, doamna președinte, și mulțumesc, domnule ministru. Expunerea noastră a fost uh, foarte interesantă, ceea ce privește programul președinției finlandeze. Ca social pot să mă declar de acord cu multe dintre proiectele prezentate și multe dintre priorități. Și mi-aș fi dorit să dețineți președinția pe o durată de 5 ani ca să puteți pune în aplicare tot ceea ce vă propuneți. Am însă câteva întrebări concrete. În opinia mea este important ca durabilitatea să devină o temă. Cum anume întreprinderile pot acționa mai sustenabil și cu o mai mare răspundere socială. Cum putem acționa mai concret în acest sens? Poate cu un fel de identificare în acest sens sau cu stimulente financiare. La ce metode s-ar putea aplica în acest apela în acest sens. În ultimul mandat, Comisia IMCO și-a dorit ca produsele să devină mai durabile, uh, având o mai mare durată de viață. Cum am putea îmbunătăți legislația în acest sens? Ce rol revine Consiliului? Ce rol revine statelor membre? cum anume pot interacționa pentru o mai bună legiferare. Suntem ambițioși, însă e dificil de concretizat și de precizat. Pentru că atunci când discutăm despre detalii, e dificil uneori să găsim o majoritate. Eu consider că legislația trebuie îmbunătățită, să fie mai transparentă mai logică, însă aș dori să știu care este părerea președinției finlandeze, cum poate contribui Consiliul în acest sens. Însă, pe ansamblu, mă bucur de viitoarea cooperare. Ne așteaptă multă treabă și este și un moment important acum pentru a concretiza aceste lucruri. Și așteptăm, desigur, cu interes și programul de lucru al Comisiei Europene. Mulțumesc! doamna Heranț, în numele Renew. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, domnule ministru. Bun venit în numele Renew Europe la Comisia IMCO. Am dorit să vă urăm mult succes pe parcursul președinției. Ați evidențiat o serie întreagă de priorități generale. Însă cred că președinția dumneavoastră, la fel ca și cele precedente, vor fi analizate din perspectiva rezultatelor. Deci voi deveni concretă. Aveți în fața dumneavoastră acum un nou Parlament care își propune să se angajeze pe multe dosare care au fost uh, blocate în Consiliu. Sunt multe uh, ce puteți face dumneavoastră. Aș menționa câteva dosare importante pentru noi. În primul rând, directiva cu privire la uh, Uh, asigurarea vehiculelor. Parlamentul și-a adoptat poziția acum 8 luni. Cu toate acestea, nu există o opoziție din partea Consiliului și nu a existat niciun fel de propunere în acest sens. Poate puteți să ne oferiți câteva comentarii în ceea ce privește acest dosar, dacă îl aveți în vedere. Ați mai, pus, ați mai spus că domeniul VAMAL este unul foarte important. Aici mă declar de acord, însă aș aprecia dacă ați putea veni cu câteva comentarii și în ceea ce privește directiva cu privire la sancțiunile în domeniul uh, VAMAL, care este blocată în Consiliu de mai mulți ani. Privind în perspectivă, sigur, uh, sunt multe de făcut în domeniul digital, așa cum ați spus, de aceea sper că veți putea controla um, de aproape Comisia în ceea ce privește uh, legislația în domeniul digital, despre care am, auzit multe, însă nimeni nu știe detalii concrete. Nu vrem să mai avem încă o dezbatere cu, de felul uh, celei cu privire la copyright, la drepturile de autor pentru că eu cred că ar putea avea un impact uh, negativ asupra altor uh, dosare digitale. Geoblocarea a fost un dosar încheiat cu succes uh, în mandatul precedent, însă cred că se impune o revizuire. Chestiunile legate de servicii Um, pentru care există drepturi de autor trebuiau să intre în sfera de aplicare a directivei, însă au fost excluse și um, aș dori să știu din partea dumneavoastră dacă aveți în vedere acest lucru. Deci sunt multe de făcut și vă ținem pumnii. Mulțumesc! Acum domnul Colaian din partea verzilor. Mulțumesc, doamnă președinte! Mulțumesc, domnule ministru, pentru prezentarea dumneavoastră uh, a programului pe care l aveți în vedere. În numele grupului Verzilor și Alianței Libere Europene, aș dori să pun câteva întrebări. Ați spus că noile tipuri de activități uh, presupun uh, o adecvare a legislației în domeniul muncii. Aș dori să știu din partea dumneavoastră cum anume vreți să abordați o astfel de legislație, asta și din perspectiva tehnologizării, digitalizării, dar și a noilor modele de afaceri, precum economia partajată. Mulțumesc în numele ID, doamnă Jerome. Mulțumesc, doamna președintă. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule ministru, sunteți ministrul ocupării în Finlanda și ne-ați spus pe 25 iulie că prioritatea dumneavoastră este implementarea de condiții de muncă juste, uh, chiar și în afara Europei. Noi vă susținem, aveți sprijinul nostru 100%. E incredibil să vedem că permitem în Bruxelles produse ale sclaviei moderne și permitem accesul la piețele europene tuturor companiilor care nu respectă standardele noastre sociale și de mediu. Deci propun etichetarea verde, roșie, portocalie. Știți că H&M are un număr mare de fabrici în Pakistan uh, și uh, lucrătorii au fost uh, concediați când au cerut protecție sociale cu un salar de 2 euro pe zi în medie. și aș vrea să vă rog să forțați comisia să pună capăt uh, acestor uh, practici. În ceea ce privește produsele periculoase, cum ar fi jucăriile din China, din ce în ce mai des întâlnite în Europa, trebuie să ne preprotejăm cetățenii. Uh, riscurile detectate nu sunt aduse la cunoștința consumatorilor și sistemul RAPEX există la nivelul comisiei de mult timp, e înfiorător. Digitalul este viitorul, e adevărat. Dumneavoastră veniți din Finlanda, știți că Microsoft a putut să ucidă Nokia, nu? Um, avem 8 companii europene în topul 200. Avem nevoie de giganți francezi, europeani. Deci haideți să controlăm Biafam, BATX, să spargem monopolul Google în Europa și industria digitală să fie ajutată așa cum a fost ajutat și Airbus. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc! În numele ECR, domnul Ucitas. Thank you for the floor. Mulțumesc pentru faptul că mi-ați acordat cuvântul. Mulțumesc pentru prezența, domnule ministru, mulțumesc pentru prezentare. La rândul meu vă urez mult succes. Și voi trece acum la limba slovacă. Domnule ministru, apreciez faptul că ați subliniat importanța unei dezvoltări durabile, mai ales uh, cele care vizează mediul. Evident că și aspectele sociale sunt importante, dar uh, sustenabilitatea trebuie să fie și economică, că și economia trebuie să funcționeze și de aceea aș dori să vă întreb, vă veți concentra mai mult asupra eficientizării finanțelor, adică vreți să faceți în așa fel încât fiecare euro cheltuit din fonduri europene să ducă la rezultate mai bune, mai palpabile. De asemenea, ați spus că vreți să lucrați cu date obiective și informații certe și îmi place acest lucru, la fel cum îmi place faptul că ați menționat și serviciile. Și în acest context vreau să vă întreb ce planuri aveți și ce considerați că ar fi necesar în domeniul serviciilor. Unul din obiectivele importante atunci când vorbim despre servicii este libera circulație și a serviciilor pe piața internă. Mulțumesc! Întreb dacă din partea GUE dorește cineva să intervină. Văd că nu este cazul. Vom încheia atunci uh, prima rundă de întrebări și vom uh, cere un răspuns din partea domnului ministru. Uh, Mulțumim. Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste întrebări care fac dovada cunoștințelor dumneavoastră. O să încerc să răspund. Și cred că următoarea rundă a dialogului nostru va aprofunda toate aceste chestiuni. În primul rând vreau să subliniez că ne aflăm într-o situație unică în ceea ce privește instituțiile europene. Încă nu avem o comisie nouă instalată, după cum știți. Activitatea uh, mea, de asemenea, de-abia a început, așa că, iată, e o șansă să utilizăm uh, această situație de manieră strategică pentru a creiona împreună programul de activitate al Comisiei pentru următorii 5 ani. Așa că sunt nerăbdător să uh, văd care sunt prioritățile stabilite de coordonatorii acestei uh, comisii parlamentare, să vedem uh, cum putem conlucra împreună cu președinția aceasta și cea care urmează. ați uh, observat că președinția noastră și-a propus obiective și pe termen mediu și lung pentru uh, dezvoltarea economică a Europei, că ne propunem ca cetățenii europeni să aibă încredere, să capete încredere în viitor și să ne angajăm împreună la rezolvarea problemelor uh, omenii. Domnul Leceveria a pus o întrebare foarte bună, după părerea noastră, obiective ambițioase de mediu și programe europene de combatere a schimbărilor climatice nu reprezintă o povară pentru piața internă, ci pe termen mediu, a, de fapt, garantează competitivitatea europeană, care trebuie consolidată. Aș folosi termenul de uh, reînnoirea aptitudinilor a uh, acest domeniu în care uh, IMM-urile se pot uh, ridica la înălțimea așteptărilor. Eu sunt preocupat de faptul că companiile vorbesc despre o criză a forței de muncă, mai ales a celor uh, uh, din uh, sfera muncii necalificate. Dar acum, chiar și muncitorii care lucrează pe platforme industriale trebuie să aibă cunoștințe destul de aprofundată în domeniul digital. Deci, uh, iată din nou importanța educației și a învățării continue. Este important să promovăm companiile responsabile Este timpul să facem asta și sprijinim uh, inițiativa Parlamentului în acest sens. Doamna Șerențova a pus o întrebare în legătură cu directiva privind uh, asigurările <clears throat> este o parte a legislației pe care noi o promovăm, uh, iar în ceea ce privește vămile, Se pare că mm, se fac progrese lente în Consiliu, nu sunt întrunite acolo toate condițiile pentru a se ajunge la un consens. Probabil că în ceea ce privește ocuparea, trebuie să ne gândim la protecția angajaților este o componentă cheie pentru următorii 5 ani. Noi, pe plan național, în Uniunea Europeană, dar și pe plan global, trebuie să redefinim raporturile de muncă care sunt responsabilitățile și drepturile în ceea ce privește condițiile de muncă și, de asemenea, uh, definirea uh, venitului uh, minim la nivel european. Dar nu e vorba numai de bani, ci și de alte aspecte ce țin de siguranța locurilor de muncă. Pentru că Siguranța, locul, siguranța la locul de muncă înseamnă și uh, mai multă certitudine, predictibilitate pentru întregile familii ale muncitorilor. Apoi, în legătură cu protecția consumatorului, aceasta reprezintă una dintre cele mai importante priorități pentru președinția finlandeză iar în această privință credem că mari giganți digitali vor juca un rol foarte important în următoarele în, următoare, în următorii 5 ani. Ja ehkä siunatuksi lopuksi herra Bielanin kysymyksiin. Și uh, domnul Pielen uh, a pus o întrebare în legătură cu o mai bună, mai bună reglementare. Cu eforturile în această direcție continuă și reprezintă o prioritate pentru președinția finlandeză. Aici poate că ies puțin din uh, sfera mea de competență, dar cred că este destul de clar că în uh, următoarea perioadă financiară programele sociale și asistența socială vor continua să fie finanțate. să facem progrese cu procesul de notificare și să uh, ne asigurăm că toate dispozițiile ce țin de piața unică europeană sunt uh, puse în aplicare. Mulțumesc, domnule ministru. Acum trecem la al doua rundă de întrebări. Uh, conform listei pe care o am, o să vă iau în ordine. Doamna Tun o să deschidă această rundă. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnule ministru, pentru prezentare și dați voi să mă alătur celor care aici sunt, celor care v-au urat uh, succes cu președinția. Am doar două lucruri de spus. În primul rând, e vorba despre geoblocarea, acest fenomen deja menționat aici, S-a vorbit foarte mult despre asta, este un lucru foarte important și, după cum știți, propunerea Parlamentului European era mult mai ambițioasă decât cea venită din partea Consiliului. Vreau să adăugăm niște produse digitale, uh, dar acestea au fost respinse de către Consiliu. Se prevede uh, o revizuire însă în jur de 20 martie 2020 și uh, presupun că Comisia va veni cu soluții mai ambițioase, sperăm să fie mai ambițioase și cred că am uh, apreciat dacă Consiliul uh, ar pregăti încă de pe acum o propunere de revizuire, astfel încât până la momentul uh, revizuirii propriu-zise să facem deja progrese cu acest regulament. În al doilea rând, v-ați referit la directiva Omnibus și ați lăudat-o pentru că contribuie la modernizarea și consolidarea regulilor de protecție în Uniunea Europeană. Dar, după cum știți, acolo e o prevedere care ne dă bătăi de cap. E vorba de uh, um, o dispoziție care se referă la produsele nevândute. Eu uh, vreau să rog președinția să analizeze mai uh, de aproape soluția care s-a găsit până acum. Bun, o să luăm 5 întrebări. Domnul Osman, um, o să vă iau pe rând uh, în următoarea rundă. Deci doamna Osman întâi. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimate domnule ministru, mulțumesc pentru prezentare și pentru faptul că aveți un program atât de ambițios. Regret oarecum uh, faptul că colega dumneavoastră care răspunde de partea economică nu a putut fi prezentă astăzi, însă poate reușiți să răspundeți dumneavoastră la întrebarea mea care merge mai degrabă în această direcție și dacă nu, Poate vom avea posibilitatea să transmitem și în scris întrebări. Este vorba de orientarea spre viitor a pieței interne. În programul dumneavoastră strategic ați alocat câteva pagini în acest sens și m-am bucurat să văd în programul președinției finlandeze termenul de uh, inteligență artificială lângă cele uh, precum digitalizare sau uh, platforme. Și spun asta pentru că este o chestiune esențială pentru creștere și protejarea resurselor, dar și o temă care îi animă pe cetățenii Europei. La fel uh, ca și întrebarea ce înseamnă de fapt concret acest lucru. Și de aceea vă întreb și eu, ce măsuri concrete uh, abordați în cursul președinției dumneavoastră pentru a duce mai departe această chestiune a inteligenței artificiale, asta și din perspectiva protecției consumatorilor. În final, aș dori să vă urez o președinție de succes dumneavoastră și colegilor dumneavoastră pentru acest proiect ambi- program ambițios. Mulțumesc, doamna Melchior. Mulțumesc. Nu vreau să repet uh, ceea ce s-a spus uh, deja despre sfera digitală de către colegi, dar în timp ce așteptăm legislația uh, să fie deblocată în Consiliu, aș vrea să știu ce crede președinția finlandeză că trebuie făcut pentru buna punere în aplicare a legislației în domeniul VAMAL. pentru a avea un control adecvat al bunurilor care intră în Europa, pentru a detecta finanțările uh, importurilor de bunuri uh, de proastă calitate sau uh, uh, unde se duc uh, banii destinați finanțării unor activități ilegale. Cum uh, putem controla calitatea produselor importate? Mrs. Haransova doamna Haranțova. Îmi cer scuze că revin, dar vreau să corectez ceva ce s-a spus aici. Poate că a fost o problemă de traducere, nu știu, dar domnul ministru a spus că dosarul cu privire la uh, asigurările auto nu există. Există și este blocat în Consiliu. Eu cred că am pus trei întrebări foarte concrete uh, în ceea ce privește aceste asigurări pe uh, subiectul geoblocării și pe uh, tema directivei pentru vămi. Nu am primit din partea dumneavoastră niciun uh, răspuns concret. Înțeleg că aveți multe pe cap, dar vreau uh, ca dacă nu puteți să răspundeți astăzi aici, să ne trimiteți răspunsuri în scris. Uh, domnul Saliba, mulțumesc domnule ministru. Întrebarea mea se referă la programul pentru piața unică. Ați vorbit în prezentare despre importanța de a avea o piață unică, rezistentă, competitivă, echitabilă. Este, avem acum ocazia să uh, atingem aceste obiective prin programul pentru piața unică, care uh, permite întreprinderilor mici și mijlocii europene să acceseze uh, fonduri și să intre pe această piață propunerea Comisiei de 4 uh, miliarde a fost considerată insuficientă și de aceea am decis o suplimentare cu 2,6 uh, miliarde. Încercăm să găsim uh, resurse um, suplimentare pentru aceste micro, întreprinderi mici și mijlocii, cu accent pe micro-întreprinderi. Am introdus, de asemenea, acțiuni specifice menite să consolideze protecția consumatorilor. Așa că aș vrea să vă rog să dezvoltați puțin pe subiectul poziției Consiliului față de această creștere cu 2,6 uh, miliarde din uh, bugetul pe uh, următorul cadru financiar. Mulțumesc și acum îi dau cuvântul domnului ministru pentru a răspunde. Mulțumesc! Din nou întrebări foarte detaliate și la obiect. Doamna Tun, ați întrebat ce e cu geoblocarea. După cum știți, decizia tocmai a fost aprobată și a intrat în vigoare. Înțeleg că sunteți mulțumiți de efectele acestea și dacă îmi permiteți a, pot să vă spun că și guvernul nostru, deși a, instalat acum două luni, este nemulțumit de deciziile luate de guvernul anterior. Sperăm să le putem corecta, sperăm să luăm decizii mai bune. Ați menționat apoi regulamentul Omnibus. După cum știți, e un subiect important. Și merită analizat în profunzime. S-a mai pus o întrebare legată de inteligența artificială. Cred că în următorii 5 ani această chestiune va deveni centrală pentru competitivitatea europeană. E un subiect ce nu ține însă de mm, sfera de competență a unei singure comisii parlamentare. Trebuie să ne coordonăm eforturile cu Statele Unite și China pentru a uh, impune norme etice inteligenței artificiale. Vom observa pe plan global foarte curând că inteligența artificială trebuie reglementată. și trebuie să ne asigurăm că promovăm acest domeniu în afaceri, că ne asigurăm că există protecția datelor și siguranță pentru cetățeni, ca și dreptul la administrarea propriilor date. Așa cum uh, a fost și cazul cu regulamentul GDPR, Uniunea Europeană va fi vârf de lance pentru a impune o utilizare etică a inteligenței artificiale. În legătură cu directiva privind asigurările auto, n-am spus că nu există uh, dar ea este în sfera de competență a Comisiei pentru Concurență, Competitivitate. Colegii de la uh, Consiliul Ecofin vor discuta cu siguranță despre asta. În ceea ce privește noul regulament privind vămile, uh, acesta tocmai și-a fost uh, aprobat. Uh, e momentul ca programul uh, de acțiune privind vămile să fie elaborat și pus în aplicare. Mai era ceva? A, da. Încă un lucru important are de a face cu produsele neconforme care uh, intră în uh, Uniunea Europeană, provenim din țări terțe. Vă mulțumesc pentru că ați amintit uh, acest subiect care ține de riscuri uh, cu privire la securitate, siguranță, și aici uh, există un risc de, la, la competitivitatea europeană. Uh, însă criteriile și cerințele europene uh, reprezintă o garanție. Acum am încă 5 uh, nume pe listă. If other people want to dacă mai vrea cineva să pună întrebări, vă rog să vă faceți văzută dorința. Bun, haideți să începem cu primul coleg. Domnul Socol. Da. Bună ziua, domnule ministru. Mă bucur că vă pot saluta în Parlamentul European. Au fost puse multe întrebări, ați și răspuns, deci o să încerc să nu mai repet lucrurile. Competitivitatea e un element pe care îl subliniați în programul dumneavoastră. Dacă comparați UE cu alte puteri economice, China, SUA, putem spune că suntem totuși în urmă în ceea ce privește competitivitatea, din două motive, aș spune eu. În primul rând, există diferențe între diferite legislații naționale la nivelul impozitării, securității sociale, norme administrative și birocrația care continuă să existe. Și întrebarea mea, sigur că asta nu se poate rezolva sub o președinție, dar cel puțin puteți începe să încercați ceva să începeți ceva. Uh, care este părerea dumneavoastră cu privire la modul în care putem rezolva aceste diferențe structurale ce continuă să existe între statele membre? Standardele au legătură cu acest subiect uh, dacă vrem să fim competitivi mai mult decât alte părți ale lumii, trebuie să înțelegem că acele părți ale lumii nu respectă aceleași reguli ca UE în domeniul concurenței, uh, protecției mediului, protecției sociale. Deci nu sunt la fel de stricte în China, de exemplu, sau în alte părți ale lumii ca în UE. Sau există situații în care companii din alte părți ale lumii pot să participe la achiziții publice în UE, în timp ce reciproca nu este valabilă. Deci cum putem fi competitivi din acest punct de vedere? Cum putem să creștem standardele ecologice, sociale și așa mai departe în UE și să rămânem competitivi în același timp? E important, sigur, să respectăm toate aceste lucruri, dar acestea țin de competențele statelor membre, cele legate de educație și așa mai departe, și investițiile sunt făcute în mare parte de statele membre. Deci, care sunt inițiativele dumneavoastră pentru a încerca să intensificați rolul UE în acest sens? Știu că e o întrebare mai amplă. Apoi, libera circulație a serviciilor și eliminarea barierelor din calea comerțului și serviciilor. Înțeleg din programul dumneavoastră că vreți să îmbunătățiți legislația actuală și să creați o mai bună legislație dar și să asigurați o mai bună implementare a legislației actuale. Comisia este gardianul tratatelor, știm, și este cea care controlează statele membre și poate iniția proceduri uh, de încălcare a legislației dacă acest lucru se constată. Deci ce puteți face pentru a îmbunătăți libera circulația serviciilor, mai ales în domenii cum ar fi servicii de interes general, de interes economic și servicii non-economice de interes general. Există niște reguli care permit să scoatem toate aceste servicii din sfera pieței interne. Deci ce puteți face pentru ca lucrurile să funcționeze mai bine? și o dubla calitate a produselor. Un alt aspect care a fost menționat aici, dar n-am auzit răspunsul dumneavoastră. În țara mea problema este discutată pe larg și discursul public s-a axat pe faptul că există părți ale UE care nu sunt egale în comparație cu altele. Nu cred că e nevoie de o uh, prăpastie est-vest în acest sens. Nu cred că vrem așa ceva și aș vrea uh, Să continu întrebarea pusă în acest sens de colega mea. În regula actuală este un fel de soluție de compromis, dar încă există uh, multe posibile interpretări diferite permise de textul legii și cred că ar trebui să folosiți președinția dumneavoastră pentru a găsi o soluție mai concretă, mai precisă. Mulțumesc, domnule Socol, domnul Peters. Minister, uh... Mulțumesc, doamnă președinte, stimate domnule ministru. În primul rând, felicitări pentru președinția finlandeză. Am uh, două întrebări. Ne-ați spus care sunt prioritățile pentru președinția dumneavoastră. Vă mulțumim, e foarte important. Prima mea întrebare este, vom avea o schimbare când se ajunge la un Brexit no deal și la finele lui octombrie? Care va fi acum? impactul unei lipse de acord pentru Brexit pe prioritățile dumneavoastră? Aveți un plan B în această situație? Apoi, știm că deocamdată nu avem o comisie. Vom avea o nouă comisie în noiembrie cu priorități noi și aș vrea să știu ce părere aveți despre prioritățile pe care ni le-ați prezentat aici care ar putea să fie prioritățile noii comisii. Uh, odată ce apare noua comisie, vor apărea schimbări la nivelul priorităților dumneavoastră? O a doua întrebare. Am citit documentul. E foarte interesant că ați introdus aici economia bunăstării. Un aspect foarte important pentru că combină competitivitate, aspecte sociale, economia bunăstării, elemente concrete pentru că subiectul este unul foarte generos. E posibil să ne dați totuși niște exemple concrete cu privire la ce încercați să faceți în cazul acestor discuții referitoare la economia bunăstării? Mrs. Maldonado. Mulțumesc, doamna Maldonado. Bună tardes, señor ministru. Bună ziua, domnule ministru. În primul rând, vă mulțumesc pentru prezența în comisia noastră. Și în al doilea rând, dați-mi voie să vă spun că în mare parte sunt de acord cu cele spuse de dumneavoastră pentru că reprezint Partidul Socialist eh, din Spania. O intervenție foarte scurtă. Vreau să subliniez rolul socialului eh, și partea digitală și relațiile care au fost create între oameni, piața digitală și piața platformelor digitale. Cred că există nevoia de a crea o mai mare protecție pentru consumatori din perspectiva pieței digitale și a platformelor digitale și, uh, și pentru comerțul electronic. Concret, ce punct de vedere aveți și ce părere aveți în acest sens? care sunt prioritățile președinției în ceea ce privește protecția consumatorilor. Pentru că am văzut de curând anumite știri în mm, care se evidențiază această vulnerabilitate a consumatorilor în fața utilizării dispozitivelor electronice, aplicațiilor mobile și a tuturor uh, aspectelor care țin de lumea digitală. Și aș vrea de asemenea să vă pun o întrebare referitoare la um, punctul dumneavoastră de vedere referitor la nevoile de reglementare ale comerțului electronic. Care sunt regulile pe care trebuie să le introducem pe piața unică digitală europeană? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Leitao Marques. Intervenție fără microfon a doamnei Leitao din sală. Ah, gracias. Uh, obrigada. Uh, thank you very much, Mr. Minister. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Mulțumesc pentru explicații. Eu o să vorbesc în limba mea, în portugheză. Una dintre prioritățile pe care le-ați menționat dumneavoastră și știu că în parte asta ține de competența statelor membre. Totuși, cred că în ceea ce privește concurența europeană în domeniul digital, dar și din perspectiva coeziunii digitale. Deci, din aceste două perspective, trebuie să investim în sectorul digital. Ați spus că aceasta este una dintre cele cinci priorități ale președinției finlandeze. În cadrul priorităților digitale, Me preocupă nu doar faptul că lucrătorii noștri trebuie să fie mai specializați și să aibă mai multe competențe, dar eu cred că trebuie să nu uităm în urmă pe cei mai puțin pregătiți. Egalitățile, inclusiv egalitățile de gen, trebuie să fie abordate, pentru că această inegalitate crește, mai ales în domeniul digital. Prin urmare, aș vrea să știu exact asta. Aveți ceva intenții în acest sens? Sunteți ministrul ocupării forței de muncă, prin urmare probabil că da. Un alt aspect uh, asupra căruia vreau să atrag atenția guvernului finlandez este democratizarea culturii digitale, în special în domeniul inteligenței artificiale. Lipsa de cunoaștere duce la teamă și la lipsă de încredere. Prin urmare, trebuie să democratizăm mai mult competențele și cunoștințele în domeniul inteligenței artificiale. Guvernul finlandez mă gândesc că încearcă să facă exact același lucru, dar trebuie să se întâmple toate aceste lucruri la nivel european. Astfel ne vom pregăti mai bine cetățenii pentru a face față viitorului și aș vrea să știu dacă Având în vedere experiența dumneavoastră, vă gândiți să colaborați în acest sens cu Comisia Europeană. Mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru prezentarea făcută. Mulțumesc, doamna Ghize. Yes, uh, Mr. Minister, thank you very much for being here. Thank you very much for you. Domnule ministru, mulțumesc pentru prezență, pentru prezentare. Mi-a plăcut să ascult pe colega din Portugalia pentru că am și eu o întrebări oarecum asemănătoare. Sunteți ministru ocupării, deci Iată, ne axăm pe domeniul dumneavoastră de expertiză. Ne-ați prezentat programul și ați spus că încercați să creșteți participarea femeilor pe piața muncii, un lucru pe care îl salut. Și ați menționat, pe bună dreptate, că nu există personal înalt calificat, mai ales în sectorul digital. Poate că nu e o coincidență, pentru că sectorul digital este sectorul primordial în care ponderea de femei în uh, roluri de conducere este destul de redusă. Am auzit un proiect inovator din Finlanda care promovează abilități uh, AI și alfabetizare AI uh, care îi ajută pe oameni să cunoască acest subiect. Deci întrebarea mea este dacă vreți să promovați inițiative sau măsuri în Consiliu în acest sens, pentru a crește reponderea femeilor în uh, industria digitală. Și o doua întrebare. Ați vorbit despre inteligența artificială și despre disponibilitatea seturilor de date, despre respectarea protecției datelor, a drepturilor fundamentale, aspectelor de etică, dar știm că seturile de date folosite actual pentru inteligența artificială se bazează pe date obținute din trecut, când persoanele de culoare, când femeile erau excluși de pe piața muncii, de pe, din poziții de putere și acum riscăm să perpetuăm acest trecut și în viitor de către inteligența artificială prin instrumentele acestea pentru că folosesc aceste seturi de date oarecum uh, subiective. Puteți să ne dați câteva detalii cu privire la cum credeți că UE ar trebui să se asigure că industria noastră europeană are acces la seturi de date de calitate care să reflecte valorile și drepturile noastre fundamentale? I still have two names on the list, so we will continue. Mai sunt două nume pe listă. Continuăm, după care încheiem și această rundă. Doamna Cocalari și apoi domnul Müller. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte, stimate domnule ministru, vă mulțumesc pentru prezentare, totul pare promițător, mă bucur că vă axați pe creștere durabilă, mă bucur că vreți să vă asigurați că Europa e mai durabilă, mă bucur de asemenea că faceți eforturi pentru ca libera circulația serviciilor să devină o realitate, pentru că este un element esențial. Uh, Există multe locuri în Europa în acest domeniu, creșterea economică e generată de aici și sectorul serviciilor reprezintă totuși partea pieței unice care se confruntă cu cele mai mari obstacole și nu prea avem timp să rămânem în urmă. Deci, sistemul de informații pe piața internă pentru servicii. Ce, serv- ce obstacole percepeți ca fiind uh, cele mai periculoase, care sunt dificultățile pentru a ajunge la un compromis în Consiliu pentru a înregistra progrese în acest sens. De deci ce e nevoie pentru ca lucrurile să miște înainte în Consiliu pe acest subiect? Mulțumesc, domnul Miller. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Szanowni Mulțumesc, doamnă președintă, mulțumesc, domnule ministru, pentru prezență și pentru prezentare. În ultimele luni, am constatat că există o discuție referitoare la creșterea salariului minim european ca parte a discuțiilor europene. Dar într-o țară cum e Polonia și alte țări din Europa Centrală, subiectul acesta este cu atât mai important pentru că salariul minim în cazul nostru uh, este foarte diferit față de salariile minime din Europa Occidentală. Vorbesc aici de țări care au acest sistem al salariului minim. Deci, ce părere aveți cu privire la un salariu minim european? Mulțumesc, domnule ministru. Acum vă invit să răspundeți la ultimele întrebări, după care veți avea ocazia să și trageți niște concluzii. Mulțumesc. Întrebările au fost excelente. Și cred că sunt, s-au referit la aspecte esențiale pentru viitorul Europei. Întrebările puse de membrii comisiei dumneavoastră. O să încerc să le răspund în ordine. Domnul Socol, m-ați întrebat cum putem răspunde provocării legate de diferențele care există între statele UE și ați spus că piața unică nu funcționează suficient de eficient. Am spus la începutul intervenției mele că, într-adevăr, acestea sunt aspecte la care trebuie să ne gândim pentru că directiva privind serviciile pentru piața unică există, doar că nu este implementată în mod corespunzător. Și asta este un comentariu pentru care este valabil și pentru preocupările semnalate de doamna Cocalari. E bine că avem reglementări și prevederi uh, bune, dar trebuie să ne asigurăm că sunt și puse în aplicare cum se cuvine. Știm cu toții că există presiuni din partea alegătorilor în acest sens care se referă la faptul că nu trebuie să avem servicii din alte țări care concurează cu ale noastre din țara respectivă. Și noi trebuie să rămânem ferm pe poziții și să spunem că o piață unică a serviciilor este în avantajul tuturor și că promovează dezvoltarea propriilor servicii pe piețele naționale. Domnul Socol a menționat, de asemenea, regulamentul privind achizițiile publice. Este o discuție care a fost relansată de curând, e adevărat, datorită problemelor care există la nivelul comerțului mondial. Și sunt sigur că acest instrument al achizițiilor publice și dezbaterile referitoare la acest subiect vor continua uh, vor continua cu intensitate și după ce se încheie președinția finlandeză. Ne-ați întrebat de asemenea care sunt mijloacele pentru promovarea egalității digitale în cazul regiunilor rămase în urmă. Pot să vă spun că în Uniunea Europeană avem multe instrumente financiare care pot fi utilizate în acest sens și care permit promovarea genului acesta de proiecte. De exemplu, instrumentele EIB, Bay și fondul Juncker. De fapt, pentru că vin din Finlanda, ar trebui să numim instrumentul Juncker Katainen. Uh, este un instrument important care ajută la eliminarea acestor inegalități. Mandatul meu ca ministru include proiectele ISF și, de asemenea, uh, proiectele referitoare la participare. Ați pus o întrebare referitoare la participarea femeilor, de exemplu și a persoanelor cu capacități uh, de muncă reduse, participarea minorităților etnice în economia digitală. În Finlanda avem o activitate foarte importantă. Suntem pionieri în ceea ce privește creșterea interesului față de lumea digitală în rândul fetelor. Lucas este un nume foarte important în acest domeniu. Dacă vă uitați la proiectele noastre, puteți vedea ce metode folosim pentru a crește interesele, în special la interesele fetelor față de acest subiect al algoritmilor. Doamna Ghese a pus o întrebare, a menționat un aspect uh, important. Ca parte a programului etic pentru inteligența artificială, trebuie să ne asigurăm într-adevăr că algoritmii sunt transparenți și că promovează oportunități egale, adică nu marginalizează pe nimeni. Este important să promovăm egalitatea uh, și la angajare și la uh, recrutarea E adevărat că inteligența artificială poate folosi algoritmi care să elimină uh, diferiți solicitanți care poate au talent, e adevărat. Uh, prin urmare, transparența în acest algoritm este foarte importantă. Și subiectul acesta este foarte relevant și pentru comisia dumneavoastră. Eu la Domnule Peters, nu e nicio surpriză faptul că a apărut și tema Brexit. În acest sens nu am nimic special de spus, în afara faptului că am avut o discuție cu acei miniștri care pe domeniile lor de activitate sunt mai apropiați de temele care vizează Brexit. Sigur că Consiliul um, va avea timpul necesar la dispoziție pentru a discuta toate posibilitățile. În momentul de față nu putem decât să așteptăm. Și știți de sigur că, indiferent uh, de cât de bine ne vom pregăti, întotdeauna va apărea ceva neprevăzut. Apoi, în ceea ce privește programul Comisiei. Aici, în principal, mergem mână în mână pe partea de priorități. Plecăm de la premiza că vom putea să avem o contribuție pozitivă și la programul Comisiei europene. Apoi, în ceea ce privește tema economiei uh, pentru bunăstare, economy of well-being, este un concept a unui ministru din alt domeniu, în mod normal. Uh, sigur, creșterea economică este importantă, însă pentru cetățeni e la fel de important ca aceste roade să se vadă și zi de zi. Sau doar uh, recesiunea este cea care afectează negativ viața de zi cu zi. În Consiliul PepsiCo am avut plăcerea să avem un vorbitor, domnul Mario Centeno, președintele Eurogrupului, a fost invitat și Dânsul uh, spunea că um, starea de bine și creșterea economică trebuie să meargă mână în mână. Ar trebui să dăm dovadă de deschidere. Întrebarea este dacă semestrul european este suficient pentru a atinge și aceste obiective, respectiv dacă și la nivelul firului ierbii putem regăsi acele semnale pozitive pe care le vedem mai sus astfel încât și cetățenii obișnuiți să beneficieze. Noi trebuie să ne asigurăm că Uniunea Europeană rămâne în continuare competitivă, că economia crește dar în același timp trebuie să ne asigurăm uh, și că toată lumea are de beneficiat de pe urma acestor rezultate pozitive. Apoi, în ceea ce privește comerțul electronic, asta din perspectiva consumatorilor. Colega Maldonado Lopez s-a referit la acest lucru. Desigur că vom aborda această temă, nu doar în uh, cursul președinției finlandeze, ci și mai târziu. Va fi o temă importantă, cu siguranță, asta din perspectiva competitivității, a dreptății și a echității, de fapt, și a protecției consumatorului. Și cu aceste cuvinte Stimați uh, eurodeputați, aș dori să vă mulțumesc pentru această dezbatere foarte interesantă, plină de învățăminte. Vă mulțumesc dumneavoastră pentru această dezbatere dezbatere comună și în final aș dori să mai rostesc și câteva cuvinte în limba engleză. Doamnă președinte, stimați eurodeputați, a fost o onoare pentru mine să vă prezint prioritățile președinției finlandeze. Să am această ocazie unică de a face schimb de opinii cu distinsa dumneavoastră comisie. Știți că logul mm, locul ambițios al președinției finlandeze este o Europa sustenabilă, un viitor sustenabil și trebuie să lucrăm colaborăm împreună pentru a avea o strategie în acest sens și să ne asigurăm că Uniunea Europeană devine cea mai competitivă societate, dar și cea mai neutră din perspectiva uh, efectelor asupra mediului. Competitivitate și incluziune trebuie să fie domenii care să meargă mână în mână. Președinția finlandeză se bazează și pe contribuția dumneavoastră în atingerea acestor obiective. Vă mulțumesc! Thank you, Minister, and um, I'll just announce that we will have a short... Mulțumesc, domnule ministru. Vom avea acum o scurtă pauză, doar de câteva minute, după care vom continua cu prezentarea studiilor. Colleagues, can I ask you to... Dragi colegi, v-aș ruga să luați loc. Vom începe în câteva momente. Thank you. So I just want to inform you... Vă mulțumesc. Aș dori să vă informez că la solicitarea acestei comisii au fost elaborate o serie întreagă de studii Uh, de către Departamentul de Politici în uh, cursul primei părți a anului 2019. Dumneavoastră veți avea acum uh, ocazia să urmăriți aceste prezentări și apoi să formulați întrebări adresate experților și care se concentrează asupra principalelor provocări cu care se confruntă piața internă. După cum ați văzut, avem două teme și patru studii și Intenționăm să avem o dezbatere generală după prezentarea diferitelor teme. Deci, câte o prezentare urmată de discuție generală, astfel încât să fie timpul necesar pentru formularea tuturor întrebărilor. Primul studiu se referă la protecția consumatorului și uh, piața digitală. Pe 25 septembrie vom avea altă temă care vizează vămile și piața internă. Am onoarea să vă prezint experții care ne onorează cu prezența astăzi profesor dr. Alexander Destrel, care va prezenta aspectele juridice și aici mă refer la piața internă digitală și domnul Scott Marquis care va vorbi despre aspectele economice din aceste studii care vizează piața internă digitală. Iar ulterior vom avea o prezentare din partea domnului profesor Scholten Nulke, ceea ce privește protecția consumatorului și chiar ruga pe experți să nu depășească 45 de minute pentru ambele prezentări. Deci câte 25 maximum pentru fiecare astfel încât ulterior să mai avem la dispoziție o oră pentru întrebări și răspunsuri. Nu știu cine dorește să înceapă. Vă rog, domnule profesor Estrel. Mulțumesc, doamnă președinte. Scopul nostru aici, împreună cu colegul Scott Marcus, care este economist, eu sunt jurist, este să mm, facem o prezentare comună și vom încerca să facem acest lucru în trei părți. Ce s-a făcut până acum, ce s-a realizat până acum, cum vedem provocările viitoare și ce înseamnă acest lucru pentru activitatea dumneavoastră de parlamentari. Într-adevăr, s-au făcut multe în legislatura anterioară și aici am uh, făcut o defalcare pe șase domenii. Jos, în prezentare, avem infrastructura în domeniul telecomunicațiilor. În fosta legislatură s-a adoptat un cod care permite mai multe investiții în infrastructura mobilă. Sigur, aceste investiții trebuie efectuate, trebuie monitorizate de către acest Parlament, dar regulile există. La cel de-al doilea nivel, care este evidențiat cu verde, figurează regulile generale care pot susține piața digitală. Date și inteligența artificială, aici s-a făcut mult cu regulamentul general pentru protecția datelor și apoi uh, fluxul liber a datelor nepersonale. Parlamentul anterior a adoptat o rezoluție importantă, domnul inteligenței artificiale, care poate susține activitatea celorlalte instituții în ceea ce privește încrederea și securitatea cibernetică în speță, care devine din ce în ce mai importantă, aici vedem o cultură emergentă um, în Uniunea Europeană cu directiva care vizează securitatea cibernetică, dar nu este suficient pentru că este un mediu cu risc ridicat. Iar pe partea de protecția consumatorilor, aici uh, îi voi da ocazia colegului meu să spună mai multe. Dar și aici s-au făcut multe, odată cu directiva Omnibus, cu directiva cu privire la conținuturile digitale, pentru a adapta protecția consumatorului la tehnologiile digitale. Iar, uh, în fine, vorbim acum de serviciile digitale în partea de sus. Ceea ce privește comerțul electronic și platformele online, s-au făcut multe pentru piața internă, s-a legiferat pe geoblocaj, cel, poate nu s-a făcut suficient, dar e o, un început în ceea ce privește portabilitatea transfrontalieră pentru protecția consumatorilor, pentru mai multă transparență în ceea ce privește cu regulamentul business to business și răspunderea în ceea ce privește conținuturile um, care afectează viața privată. În mare parte este însă competența statelor membre și um, constatăm uh, diferențe în, la nivelul statelor membre, deci probabil că trebuie făcut mai mult uh, în această privință. Acum am să dau cuvântul uh, colegului meu economist. Acum trebuie spus că e nevoie de amplificarea măsurilor, de o nuanțare a acestora și adaptare. Munca mea pe marginea acestui studiu elaborat în acest an a fost aceea de a estima câștigurile, dar este prea curând pentru a le estima din punct de vedere statistic. A trebuit să plecăm de la estimările care uh, au stat la baza evaluării de impact legislative. Și sigur, aici poate că există diferențe atunci când măsurile adoptate până la urmă uh, au diferit foarte mult de cele propuse inițial. Există peste 30 de măsuri legislative care au fost puse în aplicare, deci destul de mult. În domeniul serviciilor electronice și a comunicării, codul pe um, comunicări electronice conține principalele reguli cu ceea ce privește servicii mobile, bandă largă, 5G și se pare că odată pe deplin implementate aceste măsuri vom um, <clears throat> putea constata câștiguri societale de 86 de miliarde. Pe partea de uh, um, inteligență artificială, de asemenea, sunt câștiguri substanțiale. Pe guvern, uh, servicii guvernamentale electronice, de asemenea, avem câștiguri societale. Acum, Așa cum s-a spus și în comentariile anterioare, pe geoblocaj au existat limitări. Din păcate, mai ales în domeniul audiovizualului. Geoblocajul se pune în aplicare și pentru unele bunuri foarte apreciate de consumatori. Deci, Probabil că o revizuire s-ar impune în mandatul acesta, nu doar pe partea de geoblocaj, ci și de armonizare a bunurilor și poate și în sectorul audiovizual. Continuând, înainte și nu înapoi, Iată că se poate consolida în continuare piața unică și una din observațiile mele uh, corespunde cu ceea ce spunea și președinția finlandeză. Vorbim de o piață unică unde trebuie de fapt să ne punem întrebarea unde e piața digitală nedigitală eu cred că piața unică integrată va trebui să stea mai mult în centrul atenției. Măsurile implementate anterior uh, trebuie de fapt puse în aplicare și la nivelul statelor membre. Multe din uh, realizările de până acum se referă la bunuri și mai e loc uh, de îmbunătățiri pentru servicii, unde cuantumul este din PIB este foarte ridicat. Acum privind în, spre viitor. Un prim set de probleme se referă la contextul global mai larg. Și astăzi ă, constatăm o lume tripolară în locul unei lumi tripolare, un, o defalcare multilaterală și de aceea e nevoie de creștere verde, sustenabilă, dar există și riscul creșterii inegalităților, nu doar datorită automatizării, dar și datorită posibilelor recesiuni economice. Se este cadrul general care, de fapt, determină totul. Dacă ne uităm la poziția Uniunii Europene într-o lume fragmentată, așa cum s-a spus și în sesiunea anterioară, există multe tehnologii cheie care um, au evoluat foarte mult în ultimii ani, precum uh, inteligența artificială, internetul lucrurilor și așa mai departe, niște tendințe foarte pronunțate. Dar în cazul multora dintre aceste tehnologii, doar Statele Unite și parțial uh, China au rol de lider. De aceea investițiile sunt absolut importante în acest sens. Un alt factor care nu ne-ar fi îngrijorat acum câțiva ani se referă la riscul unor disfuncționalități uh, pe lanțul de furnizare pentru aceste tehnologii. Dacă ne uităm doar la ceea ce s-a întâmplat cu Huawei, ar trebui să ne îngrijoreze acest lucru, pentru că nu există vreo garanție că acest lucru nu se va întâmpla și unor uh, firme europene, pentru că unele din aceste tehnologii sunt um, folosite ca uh, elemente de negocieri. Și uh, dacă mm, ne uităm uh, și la politica de vize pentru forță de muncă calificată. Aici uh, se pune problema accesului la resurse până la urmă. Și acum revenim la problema cheie. Ce putem face pentru a ne îmbunătăți capacitățile în acest domeniu? Dacă ne uităm acum la investițiile private, date publice din partea Comisiei pe 2016, în miliarde investițiile private în inteligența artificială au fost mult mai ridicate în America de Nord uh, și în Asia decât în Uniunea Europeană și de aceea e nevoie de mai multe măsuri. S-au făcut câțiva pași, dar nevoie de mai mult. Finanțare publică pentru IA facilitarea investițiilor private, pentru că multe din chestiunile de care vorbesc acum nu intră strict în competența IMCO. toate aceste chestiuni, până la urmă, devin din ce în ce mai intersectoriale și de aceea este nevoie de abordare integrată. În ceea ce privește finanțarea ă, privată, nu startup urile sunt problema, ci acele întreprinderi care încearcă să crească și în acest sens piața unică a capitalurilor uh, intervine. Cu toate aceste tehnologii, uh, intervin și chestiunile etice, răspunderea pentru produse și pentru servicii. Dacă un uh, aparat uh, în care vizează inteligența artificială face o greșeală, cu e răspunderea? Acum, în ceea ce privește creșterea verde și durabilă, aici avem nevoie de un consum mai redus de energie și materiale. Pe partea de producție și distribuție se pot face mai multe pentru reducerea emisiilor de carbon. Și de asemenea și în ce privește tehnologiile TIC, uh, și acestea pot deveni mai verzi. Cresc uh, resursele alocate pe uh, centrele de date, care se cifrează în momentul de față undeva la 7%. Acum, în ceea ce privește digitalizarea, sigur că nu lipsesc oportunitățile. Aproape o treime din uh, emisii vin din uh, irosirea uh, resurselor. O mai bună alocare, sisteme mai bune de distribuție pot fi utilizate aici. De asemenea, și în domeniul construcțiilor a locuințelor se poate acționa. ocupare și polarizarea locurilor de muncă. Aici apar câteva elemente problemă. Crește riscul de recesiune. Acum câțiva ani, un studiu în care se spunea că circa 47% din uh, profesiile uh, din Statele Unite vor uh, dispărea a atras foarte multă atenție atunci. Însă, iată că astăzi robotizarea poate nu va duce la reducerea numărului de locuri de muncă, uh, pentru că și creează în același timp uh, locuri de muncă, dar uh, disfuncționalități vor exista. Cum le abordăm? Poate că măsurile care trebuie luate nu ține pe neapărat de competența acestei comisii, dar intră cu siguranță competența acestui Parlament. Deci trebuie întărite măsurile de protecție socială în toate statele membre. De asemenea, o clasificare corespunzătoare a locurilor de muncă trebuie efectuate. Și de, asemenea accesul la diferitele forme de protecție sociale, precum pensii, um, dizabilități pe termen lung, concediu parental și mai departe, servicii de sănătate. Și evident și educația și instruirea se înscriu aici. Asta știu că reprezintă o provocare pentru instituția dumneavoastră pentru că acest aceste chestiuni intră în mare parte în competența statelor membre. Nu în totalitate, dar în mare parte. Și iată că uh, revenim acum uh, la colegul meu. The sixth field of action that we're, um... Revenim la cele șase căi de acțiune pe care ultimul uh, Consiliu, ultimul Parlament și Comisia au decis să acționeze să vedem ce se poate face pentru viitor. Ne referim la infrastructură. Regulile există, problema este cum să le punem în aplicare și asta este o problemă de punere în aplicare pe plan național. Sigur, în curând vom avea 5G, vom avea uh, o rețea suficient de puternică pentru a um, sprijini, pentru a um, gestiona toate aceste tehnologii. În ceea ce privește uh, datele și inteligența artificială, probabil că mai trebuie făcute multe lucruri pentru a asigura fluiditatea. Deci e vorba de investiții în infrastructură. La inteligența artificială <clears throat> există orientări, dar probabil că acestea vor trebui să devină lege mai uh, ales în ceea ce privește uh, responsabilitatea atunci când decizia este automatizată, consumatorii trebuie să știe ce stă la baza acestor decizii. Cu privire la securitate, trebuie să continuăm în direcția deja, uh, pe care deja am pornit. <clears throat> E nevoie de mai multă cooperare între statele membre pentru că problemele de securitate cibernetică sunt mai ample și depășesc granițele unui singur stat. Aici trebuie să avem grijă la protecția consumatorului. Tehnologia digitală poate reprezenta uh, riscuri. Uh, dar și oportunități atunci când consumatorii încearcă să găsească cele mai bune oferte. De exemplu, un consumator ar putea să aibă la un moment dat un uh, majordom virtual care să aleagă în numele său, dar uh, trebuie asigurată fidelitatea acelui majordom virtual uh, și trebuie să ne asigurăm că alegerile sale nu sunt influențate de altcineva. Apoi, în legătură cu platformele și diversele straturi, s-a discutat uh, și s-a pornit deja în legătură cu geoblocarea. Apoi, în ceea ce privește uh, fake news în ceea ce privește uh, informațiile false uh, și așa mai departe, trebuie să ne asigurăm că platformele digitale uh, sunt responsabile uh, în ceea ce privește conținutul, păstrând totodată intactă libertatea de expresie. Pe e-government, uh, Uniunea Europeană trebuie să conducă prin exemplu și ar trebui să ajute statele membre prin uh, modificarea practicilor, prin asigurarea interoperabilității, prin finanțarea de proiecte care să ajute statele membre să-și digitalizeze economiile și uh, procesul de guvernare. Toate acestea trebuie făcute prin prisma pieței unice digitale. Și aici avem o buclă uh, pozitivă, dacă există o platformă sau platforme care acoperă întreaga Europa, acestea asigură uh, libera circulație a capitalului, mărfurilor și persoanelor. Uh, pe internet, după cum știți, pământul este uh, plat. Și asta pentru că regulile comune care guvernează piața unică pot reprezenta un schelet pe care să construim. În Europa însă, dacă dorești să deschizi o platformă digitală, trebuie să uh, te supui uh, unui număr mare de reglementări în fiecare stat membru, pe când acest lucru nu limitează Statele Unite sau China. Deci trebuie să avem un set unic de reguli, fie se aplică regulile statului în care se stabilește acea platformă și uh, apoi platforma poate să opereze în întreaga Uniune, cum uh, figurează și în directiva privind comerțul electronic. Dar problema este că uh, există tensiuni și între statele membre. O altă tehnică, o altă posibilitate ar fi să armonizăm regulile la nivel european, astfel încât să avem aceleași reguli peste tot, în mod ideal armonizate la maxim. Asta se știe, dar următorul pas este punerea comună în aplicare. Nu e suficient să ai reguli comune, ci trebuie să uh, fie puse în aplicare în mod uniform. Dar punerea în aplicare ține de competența națională. Și dacă ai o regulă într-o țară care este pusă în aplicare în acea țară, Mm, nu uh, se poate funcționa decât în acel stat. Însă dacă avem uh, reglementări aplicate la nivel european, atunci uh, lucrurile se simplifică. În ultima legislatură s-a încercat consolidarea rețelelor de autorități de reglementare pentru a asigura o abordare coerentă, dar poate că asta nu e suficient. Și poate că este timpul să avem un, uh, o autoritate de reglementare la nivel european. Nu este o idee nebunească, exact ce avem în domeniul serviciilor financiare. Avem un corp de supraveghere care supraveghează băncile semnificative și acest lucru se poate face și pentru platformele semnificative în Europa. Și ajungem acum la ultima parte a prezentării. La recomandări. Ce se poate face la nivel macro? Parlamentul are mai multe uh, surse de autoritate, dar unul dintre rolurile cele mai importante pe care le poate juca este acela al adoptării de rezoluții, prin uh, proiectarea strategică a priorităților uh, și probabil că este acum momentul uh, dumneavoastră. Trebuie să vă exprimați dreptul la inițiativă prin intermediul acestor rezoluții de care dispuneți. Trebuie întâi consolidat uh, suveranitatea și competitivitatea europeană în ceea ce privește tehnologiile cheie, uh, internetul lucrurilor, inteligența artificială uh, și managementul datelor. În ceea ce privește regulile și aplicarea lor în piața unică, despre asta vorbea colegul meu, o abordare ar fi armonizarea, cealaltă este recunoașterea reciprocă pentru că există reguli diferite în diverse state. Una dintre cele mai mari provocări pentru piața unică este probabil lipsa de eficiență în aplicarea unor principii și de aceea Uh, și de aceea uh, s-a evitat acea problemă cu geoblocajul, cazul comerțul electronic. În ceea ce privește digitalizarea pentru sprijinul durabilității, avem aici o mare oportunitate, iar în ceea ce privește reînvigorarea guvernării electronice, colegul meu spunea că companiile europene recurg foarte adesea la servicii transfrontaliere și cred că avem și aici foarte multe provocări, dar ele ridică tot at- aduc tot atâtea șanse de îmbunătățire a lucrurilor. Iar în ceea ce privește protecția socială, educația și formarea, aduc și ele cu sine foarte multe oportunități pentru ca Parlamentul să-și exercite rolul de lider și de formator de opinie. Mai departe, procesul. Ce am putea să propunem? Și uh, aici ne referim la felul în care ideile ajung uh, legi. Important este Ideea este că această um, um, mai bună reglementare să fie uh, să se refere la o continuă reevaluare, la uh, verificări periodice și la uh, evaluări economice de tipul cost-beneficiu. Procesul este supravegheat de Parlament prin evaluările de impact pe care le primește, dar nu avem un proces de mai bună reglementare pentru strategii. Toate astea se leagă de formularea programului pentru piața unică, dar uh, problema, provocarea este aplicarea acelui program. V-am spus uh, în ceea ce privește estimarea câștigurilor. Uh, din fericire s-au făcut uh, evaluări de impact, însă multe dintre ele nu au fost însoțite de estimări ale beneficiilor sau costurilor. Iar niciun studiu de specialitate nu a evaluat ambele Uh, categorii, beneficii și costuri. Deci nu avem cum să comparăm între diverse măsuri care ar fi, uh, măsuri care ar fi mai eficiente. Comisia trebuie să lucreze în acest sens, dar și Parlamentul se poate implica mai mult. Vreau să mă concentrez și pe evaluarea programelor după ce sunt puse în aplicare. Parlamentul evaluează evaluările de impact, dar ideea este să evaluăm înainte de a trece la următoarea etapă de reglementare. Iar Parlamentul este slab implicat în acest proces. Avem de-a face cu evaluări de eficiență, dar nu se evaluează dacă programul respectiv își atinge scopul propus inițial. Deci una este să faci politici bune și alta e ca ele să fie puse bine în aplicare, iar în domeniul digital avem instrumente foarte puternice pentru punerea în aplicare mai bine a legislației. În primul rând, prin uh, împuternicirea consumatorilor. Vă vorbeam de acel majordom digital care poate ajuta consumatorul să facă alegeri bune, poate sprijini și piața, dar asta ar presupune mm, un echilibru în ceea ce privește competitivitatea și fidelitatea acelui domn virtual. Funcționarea autorităților de reglementare poate fi sprijinită de big data și de inteligența artificială. Tot mai mult uh, autorități de reglementare din domeniul financiar uh, preiau uh, instrumente digitale luare a deciziilor automatizate. Trebuie însă ca codul legislativ să fie tradus în cod mașină. Să trecem de la codul capitalului la uh, codul din Silicon Valley, cum se spune în America. Este posibil să avem uh, uh, și instrumente de punere în aplicare care pot fi folosite mai mult, mai uh, divers. Parlamentul ar trebui să continue să-și îmbunătățească expertiza în privința instrumentelor pentru mai bună reglementare. S-au făcut deja câte ceva în uh, ultimul an, dar se mai poate face uh, încă mult uh, în această direcție. De exemplu, prin înființarea de observatori în domenii cheie, precum inteligența artificială. Și asta vă poate ajuta să luați decizii mai bune în interesul cetățenilor. Mulțumesc! Thank you very much. And as, um, as we... Mulțumesc. Trecem acum la a doua prezentare din partea profesorului Hans Schultenolke. Dar organizatoric vă anunț că aceste prezentări sunt de asemenea pe platforma e-meeting. Le puteți găsi acolo dacă le doriți. Domnule profesor, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc pentru invitație. Vedeți că această prezentare va, eh, va reflectă cele două mari domenii de competență ale acestei comisii. Acum, eh, de la piața unică, trecem la protecția consumatorului și veți vedea că lucrurile se leagă foarte strâns. Eh, practic, e același subiect prezentat dintr-o perspectivă diferită, aceea a consumatorului, care uh, este denumită aici uh, perspectiva consumator, uh, cetățeanului care beneficiază de aceste evoluții sau care este pus într-o situație de risc. Veți vedea încă din primul diapozitiv că mai avem alături de noi doi cercetători suntem doi cercetători care ne-am ocupat de acest domeniu. Bine, mai mulți, dar doi suntem aici și am verificat uh, comparativ legislația cu privire la protecția consumatorului din statele membre, din Statele Unite și Asia. Și la final elaborăm câteva recomandări pe baza analizei a ceea ce se întâmplă în Europa sau în alte părți. Iată aici uh, punctele pe care le voi parcurge în cursul prezentării împreună cu colega mea. Mulțumesc și eu foarte mult. Fără să mai pierdem vremea, o să trec la prezentarea primului punct. Ni s-a cerut să ne concentrăm pe prezentarea unui peisaj general al politicilor cu privire la protecția consumatorului în uh, structura uh, legislației europene. Am uh, început cu analiza a ceea ce s-a întâmplat uh, din punct de vedere legislativ în ultimii 10 ani și aș vrea să dedic câteva cuvinte prezentării acestei, uh, acestui peisaj legislativ. Între 2009 și 2018, evoluția în Uniunea Europeană a urmat două tendințe. În primul rând, o introducere în ceea ce privește noile drepturi ale uh, consumatorului în lumea virtuală, dar și în cea reală, prin prisma unei abordări tradiționale. Există cam 100 de instrumente legislative în acest domeniu în Uniunea Europeană. De exemplu, regulamentul privind vânzările către consumator infractori, uh, directiva privind uh, practicile comerciale neloiale și așa mai departe. Deci, prin intermediul acestei legislații, uh, Uniunea Europeană a tot adăugat noi reguli care ar putea reprezenta instrumente foarte bune de protecție pentru consumatori, dar <clears throat> să vin și cu alte exemple. E vorba de armonizarea tipurilor de contracte pentru consumatori în ceea ce privește livrarea de bunuri. O a doua tendință, însă, o a doua direcție a noi legislații s-a referit la noile evoluții din piață și au, a venit ca răspuns la ceea ce se întâmplă în viața reală. A apărut noua legislație cu sferă de acțiune extinsă în noi dimensiuni, în noi sfere de aplicare, de exemplu, introducerea regulamentului pentru furnizarea de conținut digital, care nu a fost niciodată uh, reglementat uh, înainte. Apoi apar noi consumatori. Deci uh, abordarea tradițională a consumatorului, care era utilizatorul final al bunurilor sau serviciilor, s-a modificat și a schimbat înțelesul. Să vă dau un exemplu. De curând a apărut un nou regulament cu privire la uh, transparență pe platforme digitale. Iar aici uh, consumatorii se numesc utilizatori. Și mai e o abordare, aceea a armonizării totale, adică să avem un standard unic, comun, în întreaga Uniune, fără posibilitatea modificării la nivel național. Plus un accent uh, puternic pe ceea ce înseamnă eficiența puterii în aplicare. Asta este cheia. Dar de ce este politica privind consumatorii atât de importantă în Uniunea Europeană? Am putea spune că suntem Uniunea Europeană a consumatorilor. Consumatorii sunt în centrul pieței unice, sunt bine informați cu stimulantele potrivite pentru a asigura funcționarea pieței. Este alegerea consumatorului dacă cumpără produse verzi, eh, eficiente din punct de vedere energetic. Este hotărârea consumatorului dacă cumpără de pe piața oficială sau de pe piața neagră. Consumatorii au la eh, mâna lor Uh, au decizia în ceea ce privește competitivitatea industriei de bunuri și servicii în Europa. Inteligența artificială ne poate ajuta să reducem riscul de fake news sau de influențe electorale nedorite, riscuri care s-au dovedit foarte dăunătoare pieței unice. Deci, ce face legislația privind consumatorul? În primul rând, facilitează viața de zi cu zi a cetățenilor, practic aduce Uniunea Europeană mai aproape de cetățean. Doar trei puncte am aici. În ceea ce privește siguranța, Uniunea a introdus deja un set de reguli privind siguranța produselor ce înseamnă să fii european? Să poți cumpăra, să poți călători, să poți vizita, să adăugați noastră pe listă ce vreți. Deci fără uh, De cele mai multe ori acest lucru se întâmplă fără costuri suplimentare și fără limitări. Uh, Uniunea Europeană a publicat și un catalog al drepturilor consumatorilor. Aceste drepturi europene ale consumatorului formalizează reglementări care există deja la nivel național și existau înainte ca Uniunea să acționeze. Dar a introdus de asemenea și drepturi uh, unionale privind platformele digitale, conținutul digital, uh, practicile comerciale. Deci ce a făcut Uniunea Europeană, și poate asta, asta e lucrul cel mai important, este să garanteze punerea în aplicare eficiența acestor drepturi dar drepturile consumatorilor nu sunt uh, în bună dată de la sine. Ele se traduc în bunăstarea pieței. Consumul reprezintă 57% din PIB-ul european și dacă introducem reguli pentru consumatori care le permit să facă cumpărături în siguranță în toată Europa, fără să aibă o problemă, Ehm, asta nu va duce doar la creșterea competitivității la nivel european sau a afacerilor europene, ci va asigura și buna funcționare a pieței. Misbehaviors of market actors that cause Există întreruperi pe piață cauzate de acești jucători și avem exemple la nivel național, la nivel global, legea privind protecția consumatorilor, care poate că este cel mai important aspect, promovează comportamentul etic al tuturor jucătorilor de pe piață. UE nu este doar o comunitate economică. Are și o, este și o comunitate de valori și legea consumatorilor reprezintă acest lucru. Și, în încheiere, Dumneavoastră, ca noi membri al Parlamentului, vă veți confrunta cu aceste lucruri. Deja am auzit multe schimbări referitoare la aceste multe prezentări referitoare la aceste schimbări și din partea președinției finlandeze și acum și vreau să subliniez două aspecte care poate n-au fost suficient de scoase în evidență până acum. Avem o economie a platformelor care aduce noi provocări Apoi, trebuie să vedem cine este consumatorul, cine este partea care merită protecția, pentru că în abordarea tradițională, consumatorii, dacă merg online, devin mai puternici. Interes, internetul consolidează poziția acestora, dar nu au același nivel de protecție. Deci avem robotică, personalizare, inteligență artificială. Ce e important să subliniem este că aceste schimbări se produc cu o viteză nemai întâlnită până acum. E important ca distanța dintre piață și legiuitor să nu fie prea mare. Deci e nevoie de o un răspuns rapid al factorului de decizie la ce se întâmplă pe piață. Am uitat să menționez mediul și durabilitatea, dar dat fiind că a fost discutat aici așa de intens, cred că pot să mă limitez la a le menționa doar. Important de asemenea este că toate aceste schimbări tehnologice, dar și importanța crescută a durabilității și protecției oferă Parlamentului noi competențe. Toate aceste tendințe sunt globale. Nu se întâmplă în statele membre acest lucru, ci se întâmplă peste tot în lume. Și răspunsul poate fi dat în mod eficient doar la nivelul Uniunii Europene. În același timp, asta duce la noi provocări. În primul rând, există nevoia de a asigura o coerență a legislației europene. Volumul mare al reglementărilor crește în mod constant, ceea ce înseamnă că e nevoie de o bună coordonare între diversele instrumente europene. Dacă nu, lucrurile nu vor funcționa. În al doilea rând, legiuitorii europeni trebuie să se asigure că regulile europene trebuie să funcționeze eficient la nivel național. Trebuie să fie create astfel încât să permită aplicarea națională. Acestea fiind spuse, e nevoie să înțelegem diferitele modalități prin care funcționează sistemele juridice naționale și de cât este nevoie într-un sistem juridic sau de ce este nevoie pentru a aplica legea în mod eficient, pentru că aceste necesități variază de la un stat la altul. Mulțumesc și acum îmi dau colegului meu telecomanda. We know what the challenges are and my... Știm acum care sunt provocările și sarcina mea e să propun ce putem face. Poate că și metodologia de a afla ce poate fi făcut trebuie să fie schimbată dacă simplificăm care sunt factorii politici. Există probleme pe piață Consumatorii se plâng uneori de probleme pe piața internă și asta este o motivație să acționăm și alții pot fi probleme create de consumatori. Acestea sunt principalele stimulente pentru politici în domeniul consumatorilor. Noua problemă este ceea ce se numește adesea piața segmentată, granulată sau chiar individualizată. Dacă ne referim la magazinele fizice, vedem că rafturile sunt aranjate la fel peste tot. Dacă mergi pe internet, pe platforme, și nu o să dau nume aici, vezi că fiecare vizitator își are propriul magazin, ceea ce înseamnă că e foarte dificil să afli care este problema și există actori pe piață care rearanjează toate rafturile pentru toată lumea și n-au niciun interes ca o problemă de pe piață să fie făcută cunoscută sau o problemă legată de consumatori. Asta este deci noua provocare și răspunsul este unul foarte ușor, deși e dificil de implementat. Noi sisteme de avertizare timpurie, alții numesc monitorizarea preventivă activă a pieței. Știți că statele membre au deja modele care ajută să identifice existența problemelor care nu mai sunt așa de vizibile. Și una dintre noile tendințe este să se folosească unele din, une dintre principalii jucători, în special marile platforme, în această sarcină de monitorizare. sectorul transportului sau al cazărilor, știți că statele membre se gândesc să introducă obligații pe operatorii de platforme să notifice anumite comportamente ale celor care sunt activi pe acele platforme. Există, deci, niște zone necunoscute, să spunem, în ceea ce privește politica de consumatorilor și e nevoie să atragem atenția asupra lor. Am putea încerca să identificăm să identificăm domeniile prioritare de politici. Sigur că e ușor să faci o listă, dar ideea este să prioritizăm, să avem criterii bune pentru a arăta de ce aceasta este o bună prioritate, de ce necesită mai multe eforturi decât altul, alții. Am avut un răspuns din partea colegilor pe economic Am văzut potențial, care este potențialul pentru creștere economică. Și un alt aspect ar fi trebuie să vedem și care sunt nemulțumirile consumatorilor pe categorii vorbim și despre protejarea cetățenilor care uh, nu se simt întotdeauna tratați echitabil. Acestea sunt uh, factorii declanșatori și dacă încercați să vă uitați în Europa și în alte părți, puteți identifica cel puțin patru uh, domenii de politici prioritare care trebuie abordate. Sunt mai multe, dar vreau să refer doar acestea patru. Durabilitatea consumului. Totul depinde de consumator. Acesta trebuie să hotărască să cumpere anumite produse sau servicii, deci trebuie să facă o alegere și politica privind consumatorii trebuie să permită consumatorilor, în primul rând, să facă alegeri care sunt mai durabile și nu doar să permită consumatorilor, ba chiar să-i uh, incite, să-i împingă către a un consum mai durabil. Știți că în ultimul timp deja au fost prezentate niște studii importante referitoare la proiectele referitoare la garanția digitală europeană, și politica pentru consumatori, evident, va trebui să garanteze că informațiile fiabile există pentru fiecare produs, nu neapărat de dragul consumatorilor, ci și de dragul companiilor care astfel pot să facă, să, să, să vină cu afirmații uh, îndreptățite referitoare la durabilitate și să aibă un avantaj competitiv Aici avem, sigur, informații referitoare la durabilitatea și reparabilitatea produselor. Trebuie să vedem dacă sistemul cu posibilele căi de atac care sunt la uh, dispoziția consumatorilor funcționează. Trebuie să avem, dacă avem un sistem în care schimbul, de exemplu, ar fi mult mai eficient decât repararea. Din perspectiva efectului global care poate exista și care poate contraveni scopului durabilității. Deci, măsurile sau căile de acțiune pe care le au consumatorii trebuie revizite din această perspectivă. Mai am un exemplu referitor la algoritmii pentru inteligența artificială. Adesea se spune că acestea prezintă o serie de probleme etice. Poate probleme etice, dar și juridice. Ce trebuie să facă oamenii? Să se asigură că există legi care vor fi, pot fi implementate de stat. Deci legislația trebuie să fie implementabilă. S-a spus aici că seturile de date folosite uneori sunt vechi sau poate că duc la uh, discriminare și că pot crește chiar problemele ce există. Discriminarea de gen, discriminarea în funcție de apartenența etnică sunt toate foarte importante. S-a menționat aici și geoblocarea. poate că ar trebui să ne gândim și la discriminarea pe bază de algoritm și asta să ne asigure să rezolvăm unele dintre problemele tehnice din regulament dacă există un sistem care monitorizează algoritmii, ar putea pur și simplu să interzică anumite discriminări dintr-o perspectivă diferită decât din simpla bazare a regulamentului pe domiciliul geografic al persoanei. O altă persoană, care nu știm dacă este o persoană reală, sunt prețurile personalizate. Nu știm dacă există, rămâne de văzut, dar cel puțin uneori există dovezi în acest sens și cred că legea va trebui să hotărască dacă e permis acest lucru și în ce măsură dacă informațiile pe care le avem sunt suficiente în acest sens. Și, cum am spus, algoritmii devin din ce în ce mai puternici și Există și algoritmi care sunt capabili să influențeze, de exemplu, pentru ce votează oamenii în alegeri. Există algoritmi care au potențialul de a influența activ oamenii și a, comportamentul acestora trebuie să fie monitorizat de aproape pe baza reglementărilor. Apoi, platforme, în sensul larg, Există multe chestiuni de abordat după directiva Omnibus, care conține anumite reguli. Avem și regulamentul referitor la tratament echitabil. Principalele domenii sunt multe de făcut pentru a face una dintre caracteristicile cheie ale platformelor comerciale mai fiabile. Feedback-ul, sistemele de interpretare ale feedback-ului prin care utilizatorii pot refizui produse, servicii, uneori chiar și clienți. Deși aceste revizuiri pot fi mm, subiective, înșelătoare, la nivel global se fac multe eforturi în acest sens și, sigur, problema este că aproape toate platformele, în special cele care facilitează încheierea de contracte, încerc să-și excludă propria răspundere în măsura posibilului și în Statele Unite, de exemplu, există o jurisprudență consistentă în acest sens, care arată că instanțele nu mai tolerează acest comportament. În Europa nu avem tradiția de a ne baza pe instanțe în acest sens, dar avem nevoie de reglementări privind fiabilitatea platformelor. Și un ultim punct, interconectat cu ce am spus până aici, răspunderea sistemelor autonome. Mă refer la mașini în mare și directiva privind uh, asigurarea auto poate fi RCA-ul poate fi avută din această perspectivă. Și în special în ceea ce privește fiabilitatea pentru mașinile autonome. în domeniul inteligenței artificiale e important să subliniem că deocamdată n-am pierdut poziția de pionier în acest domeniu și cred că este important pentru legiuitorul european când reglementează și stabilește regimul pentru mașinile automate să creeze un sistem care să permită industriei europene să-și mențină uh, poziția de lider. Îmbunătățirea legislației consumatorilor e în regulă, dar o mai bună legiferare privind drepturile consumatorilor trebuie să fie implementată și colegii au spus asta. Câteva observații scurte în acest sens. UE a făcut destul de multe în ultima perioadă pentru implementarea administrativă este un progres semnificativ să nu lăsăm uh, consumatorii singuri să se ocupe de implementarea drepturilor lor uh, la nivel transfrontalier, cu instanțe private, pentru că evident e imposibil. Următoarea rul pas ar fi să permitem autorităților publice să monitorizeze deciziile algoritmice pentru a garanta un nivel minim măcar de echitatea acestor decizii. Regulamentul privind protecția datelor are câteva elemente în acest sens și cred că ar trebui să se întâmple la nivel european. Implementarea privată s-a îmbunătățit și ea cel puțin cu pași către implementare colectivă și acțiuni colective în instanța. UE va trebui să-și creeze propriul sistem Modelul american nu e neapărat un model de urmat, conform unor păreri europene, de aceea trebuie să ne, păstră, să ne creăm noul sistem pentru a asigura protecția consumatorilor. Și închei cu o metaforă oarecum militară referitoare la calitatea armelor, egalitatea armelor, companiile și asociațiile companiilor sunt capabile să promoveze și să formuleze Uh, aspecte care țin de interesele lor. Consumatorii nu sunt chiar așa de bine organizați în acest sens și, prin urmare, scopul politicii consumatorilor este să îmbunătățească poziția consumatorilor individuali și autorităților, reprezentanților consumatorilor în acest proces politic și, de asemenea, unul dintre cele mai promițătoare posibilități ar fi să folosim aplicații de inteligență artificială pentru protecția consumatorilor. Which, uh, now, until now main... Și pe piață sunt în principal aplicații comerciale folosite de consumatori, de exemplu agende și așa mai departe. Apoi aplicații în dezvoltare care monitorizează termenii standard, folosesc uh, un fel de monitorizare de tip semafor. Dacă e roșu, mai bine nu te atingi, dacă e verde, da. Cred că legiuitorii nu ar trebui să lase pe mâna pieței um, acest lucru. Ar fi mult mai util să existe unelte puternice oferite de către Uniunea Europeană, de către statele membre, consumatorilor pentru a-și proteja interesele. Apoi, o întrebare provocatoare, dar în aceeași măsură interesantă, se referă la dacă sau nu ar trebui folosită inteligența artificială pentru a regândi sistemul de informații puse la dispoziția consumatorilor. Știți că eh, informațiile pentru consumatori sunt standardizate. Fiecare consumator care solicită un serviciu primește cam aceleași informații. Deci, informațiile nu sunt eh, personalizate, ci standardizate. Ce se întâmplă însă dacă acești consumatori ar uh, avea conturi pe platforme care ar putea individualiza informațiile. Dacă o platformă poate propune consumatorului ce anume să mai cumpere, știți asta că se întâmplă deja din partea anumitor furnizori, dar dacă, de pildă, ai cumpărat o, o imprimantă de pe platformă și peste 2 ani comanzi toner, de ce platformă? Nu îți poate spune? Nu știu pentru ce ai nevoie de acest toner, dar dacă cumva ai nevoie pentru imprimanta pe care ai cumpărat-o acum 2 ani, asta s-ar potrivi. Știți că există și multe alte exemple, multe platforme dețin informații cu privire la mm, sex, sare de sănătate și așa mai departe și în anumite cazuri este o încălcare a sferei private, dar în alte cazuri informațiile pot fi utile. Întrebarea este în ce măsură, cu ajutorul inteligenței artificiale, informațiile care până acum uh, erau standardizate ar putea fi completate cu informații individualizate. Ultimele două aspecte sunt uh, de la sine înțelese. Multe modele de afaceri se bazează pe studii comportamentale. Unele din principalele exemple se referă la secrete de afaceri, dar aici e nevoie de mai multă cercetare. E vorba de studii tehnice, juridice, economice și nu mai e imaginabil acum ca o politică bună în domeniul protecției consumatorilor să poată funcționa fără reprezentanții ai consumatorilor care să fie în măsură să-și facă treaba și care vor avea nevoie de susținere financiară pentru că consumatorii nu vor achita sume suficiente pentru ca aceștia să supraviețuiască. Deci, protecția consumatorilor reprezintă un element cheie pentru integrarea pieții și creșterea economică, este o parte a medaliei, dar pe de altă parte, politica domeniul protecției consumatorului este extrem de importantă pentru a ilustra și uh, beneficiile personale ale politicilor europene pentru cetățenii europeni, astfel încât aceștia să aibă încredere în economia reglementată și monitorizată de Uniunea Europeană și, stand, și statele sale membre, să se simtă corect tratați și să aibă încredere în um, scheme de protecție în situația în care ceva nu funcționează așa cum ar trebui. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc uh, domnilor profesori pentru prezentările dumneavoastră. Am deschide acum uh, dezbaterea și cu europarlamentari. Întreb dacă sunt prezenți coordonatori sau supleanți pentru aceștia care vor avea ocazia să intervină primii, după care toată lumea care dorește. Vă rog, domnule Stefanec, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, vorbitorilor pentru aceste informații interesante. Una se referă la standardele, o întrebare a mea se referă la standardele sociale, pentru că s-a vorbit de armonizarea acestora, însă, după cum știm, um, nu e doar de competența statelor membre, ci acestea țin și de performanțele economice ale respectivelor state. Deci, se poate întâmpla uh, ca în cazul unor standarde sociale prea ridicate pentru anumite state să fie o povară care nu poate fi dusă și ar duce la limitarea creșterii economice. De aceea întreb dacă există preocupări în ceea ce privește limitele creșterii economice în situația armonizărilor um, standardelor sociale. A doua întrebare se referă la ideea interesantă de a avea un singur reglementator pentru piața unică digitală. De aceea aș dori să vă întreb uh, despre uh, sfera de aplicare a acestui regulament uh, în situația în care ar exista un singur reglementator. Mulțumesc. Întreb dacă mai dorește și altcineva să formuleze întrebări. Între timp voi interveni, dacă nu și eu. Domnule Ansim. Mulțumesc! Eu m-aș referi la actul cu privire la serviciile digitale. Știm că noua președintă a Comisiei Europene a anunțat că în primele 100 de zile de mandat uh, se va lansa actul cu privire la serviciile digitale. La ce se referă este redeschiderea directivei cu privire la comerțul electronic sau ce? Și în al doilea rând, am fost anunțați că se va veni cu propuneri de reglementare în ceea ce privește inteligența artificială. În acest sens, s-a publicat un uh, ghid și în momentul de față există o perioadă de test. Despre ce va fi vorba în această legislație până la urmă? Știu că a existat o uh, bună cooperare între Brueggerland și Comisia Europeană și aș dori să vă mulțumesc, dar poate cunoașteți dumneavoastră mai multe informații și îmi puteți răspunde la aceste întrebări. Mulțumesc, doamna Vize. Da, mulțumesc. Mai întâi câteva întrebări pentru domnul Stel și apoi mm, pentru domnul profesor Marcus. Uh, Mulțumesc pentru prezentări. Aș reveni la uh, problema pe care ați menționat-o cu creșterea volumului de afaceri pentru scale-ups, nu neapărat pentru startup-uri. Spuneți că este nevoie de o armonizare a pieței, însă eu cred că până la urmă este vorba și de capacitatea financiară de bază care până la urmă în Statele Unite și în China uh, este mult mai uh, susținută ce am putea face în această privință. Apoi ați mai menționat și necesitatea ca să existe un reglementator european. Sugerați aici un fel de autoritate de supraveghere pentru servicii digitale sau pentru algoritme sau ce anume ar trebui reglementat? Ați putea să ne dați mai multe detalii în acest sens, pentru că considerăm că este uh, o idee interesantă. Am mai vorbit și cu alți experți, sunt multe idei interesante. Uh, Ați vorbit și despre observatorul cu privire la inteligența artificială. Poate că și așa ceva ar putea fi avut în vedere. O întrebare și pentru profesorul Schultenelke. Ați spus că algoritmii pot influența comportamentul la vot, dar și alte comportamente și ați spus că e nevoie de legislație în acest sens. Aveți uh, idei precise în acest sens? Știm că cu toții suntem preocupați, dar nimeni nu prea știe ce anume exact trebuie făcut. Um, ultimele informații sunt că Facebook, de pildă, refuză să um, dea date și cercetătorilor. Deci e îngrijorător. Doamna președinte, dacă îmi permiteți, am să formulez eu ultima întrebare. Deci mă um, bucurat ideea dumneavoastră în care vizează crearea de legislație, uh, crearea unei arhitecturi uh, legislative care ar putea duce la o autoimplementare. Deci dacă putem crea... Problema întotdeauna, de fapt, este punerea în aplicare. Deci dacă putem crea legislație care să nu mai aibă această problemă, ar fi foarte interesant pentru noi. Puteți uh, răspunde în ordinea în care doriți. Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări. Am să răspund la câteva. În ceea ce privește reglementatorul european, câteva aspecte. Nu e vorba aici de a avea nea doar o autoritate de reglementare europeană fără a mai avea și autorități de reglementare naționale. Deci e vorba aici de un mecanism de supraveghere pentru platformele mari, pentru a avea un fel de sistem dublu, unde, sigur, ancheta se face la nivel local de către uh, autoritățile naționale, însă deciziile se iau și la nivel european, uh, aplicându-se respectivei platforme pentru toate activitățile. Deci ideea nu este de a elimina autoritățile naționale de reglementare, ci de a le integra mai bine într-un mecanism unde decizia finală se ia la nivel european. Aici uh, ar fi vizate platformele semnificative. Întrebarea se pune acum numai să definesc în funcție de numărul de clienți sau alte criterii sau riscul pentru societate sau pentru democrație ca în cazul uh, unei bănci semnificative, atunci când uh, acestea sunt reglementate sau supravegheate de la nivel european, atunci când am un risc sistemic mare. Și în al treilea rând, ce reguli se vor aplica acestor platforme? Probabil toate regulile din directiva e-commerce și în viitorul act cu privire la servicii digitale, partea cu răspunderea pentru propriile platforme, transparență și echitate. Aceste trei teme le văd eu, care ar putea să facă obiectul activității noilor autorități de reglementare. Apoi este vorba și de colectare de informații și de expertiză. Nu e atât de mult parte de reglementare, ci poate mai mult uh, culegere de informații, astfel încât, de pildă, Parlamentul să poată lua decizia corectă. În ceea ce privește um, Digital Service Act, nu știu ce are în vedere Comisia. Probabil că veți putea formula această întrebare la audierea comisarilor. Cred că pentru directiva e-commerce e nevoie de clarificări atunci când naște răspundere pentru conținuturile dăunătoare sau ilegale, pentru că jurisprudența încă nu este foarte clară. Există ghidul comisiei care este util, dar până la urmă se pune întrebarea cum anume recomandarea comisiei cu privire la conținutul dăunător poate fi transpus în legislație apoi urmă mai există și partea de credibilitate versus răspundere. Legislația va trebui să vină să adapteze multe aspecte, de aceea se impune ca legea să prevadă doar anumite aspecte generale, iar aplicarea să se facă în parteneriat cu compania. Cred că ar fi periculos să venim cu o legislație foarte detaliată care trebuiască să fie aplicată. E nevoie aici și de o deschidere către experiment uh, din partea autorităților de reglementare și și a legiuitorilor. Apoi, vă mai pot da niște exemple. Contractele inteligente, unde algoritmul uh, analizează dacă este transpus uh, la timp uh, sau nu. Un alt exemplu pe care îl avem în directiva cu privire la protecția datelor este faptul că trebuie să există o arhitectură um, care să permită protecția sferei private. Deci, deja la crearea codului trebuie avut în vedere acest lucru. Și ultimul cuvânt, sigur că trebuie să îl poată spune Parlamentul. Și nu toate lucrurile pot fi puse în aplicare prin coduri algoritmice, dar am putea explora mai mult în această direcție. Mulțumesc. Am să încep o întrebare legată de standardele sociale. Aici cred că aveți dreptate să semnalați diferențele între statele membre. Dacă ne uităm la tratatul prin funcționarea UE, acolo instituțiile au rol de susținere în ceea ce privește protecția socială responsabilitatea primară rămâne la statele membre. Instituțiile europene au competențe specifice în anumite domenii legate de stabilirea de standarde și poate portabilitatea transfrontalieră a beneficiilor. Dacă ne uităm la recomandările Consiliului agreate din punct de vedere politic în decembrie, nu știu dacă au și fost în aplicare, dar au fost agreate, cred că reprezintă un exemplu a modului în care s-ar putea face ceva în acest sens de la nivel european fără a transcende uh, competențele și a afecta competențele statelor membre. Până la urmă, statele uh, membre pot să decidă care este nivelul de susținere necesar, de pildă, pentru meserile netradiționale. Și date fiind discrepanțele și de PIB, un standard unic uh, nu ar putea fi implementat. Un alt aspect pe, la care se referă recomandările Consiliului este portabilitatea beneficiilor care există pentru meserile tradiționale, dar nu a fost extinsă pentru meseriile netradiționale și pentru uh, persoanele autorizate sau liber profesioniști. E nevoie și de măsuri în acest sens. Știu că există un studiu specializat uh, care analizează aceste diferențe între statele membre, care există și sunt mari. De aceea, o soluție unică de la nivel european nu ar fi uh, cea care se impune. Acum, în ceea ce privește actul cu privire la serviciile digitale și colaborarea dintre Bruegel și Comisie, da, într-adevăr, colaborăm cu Comisie și apreciez întrebarea dumneavoastră. Cea mai interesantă întrebare a fost în ceea ce privește durabilitatea digitalizării, care s-a discutat și la întâlnirea de la București. Ce e de făcut aici nu știu, va trebui să întrebați pe prietenii dumneavoastră. În ceea ce privește reglementarea inteligenței artificiale, în multe cazuri trebuie, poate să aștepți puțin ca piața să rezolve din aceste lucruri, dar reglementatorul nu trebuie să rămână prea mult în urmă. O altă chestiune care a apărut mai des astăzi se referă la răspunderea pentru produse și servicii atunci când vorbim de algoritme, de inteligență artificială. Îmi cer scuze, încerc să mă recuperez după o răceală. Documentul de poziție al Comisiei din această primăvară la care v-ați referit da, există ar trebui să existe un regim de răspundere strict, astfel încât consumatorul să nu trebuiască să demonstreze ceva, pentru că altfel sarcina probe ar fi prea dificilă. Dar și acest lucru nu se întâmplă pe piața mm, serviciilor, dar într-o lume din ce în ce mai digitalizată, uneori este greu să faci distinția între produse și servicii. Deci, până la urmă va fi nevoie de uh, reguli și aici, pentru că nu e vorba doar de mașini, ci și de drone, de pildă. Unul dintre exemplele mm, favorite pe care le dau studenților se referă la drone, de pildă. Deci, mai există multe de făcut. În ceea ce privește întrebarea doamnei Ghize, startups uri versus scale up uri. Până la urmă este o problemă de bani. Europa nu s-a descurcat prea bine cu startup-urile în tehnologii digitale o perioadă de câțiva ani. Acum situația este mai bună. Dar uh, odată ce acestea doresc să crească sau să um, intre, să fie cotate la bursă, de regulă este mai ușor să facă acest lucru în Statele Unite decât aici. Europa, pe de altă parte, are foarte multe bănci, uh, fondurile se strâng altfel, depinde mult mai mult de creditare. Uniunea piețelor de capital a venit cu câteva măsuri în direcția cea bună, dar probabil nu suficient. Un alt domeniu despre care se vorbește deseori este falimentul, pentru că în cazul insolvenței în SUA, legislația este uh, mai liberală, la fel ca și în Regatul Unit. În regimurile continentale, oamenii au mai mulți ani de tras. Dacă ne uităm uh, la întreprinzătorii din Statele Unite, aceștia o iau de la capăt de două, trei, poate chiar patru ori. În Europa, dacă dai faliment, pe uh, cam o dată. Încă o dată, în Uniunea Pietrelor de Capital s-a venit cu niște măsuri bune, dar problema este că statele membre au reguli care sunt incoerente sau prea oneroase. Sigur, mai ține și de atitudinea societății, dar partea cu legislația în domeniul falimentului trebuie uh, abordată. Codificarea, de asemenea, este importantă și alte domenii prezintă relevanță. Înțeleg că poate dumneavoastră nu aveți bugetul necesar pentru cum are comisia pentru anumite studii. As far as enforcement by design, în ceea ce privește punerea în aplicare, uh, proiectarea pentru autopunere în aplicare, aici, uh, în multe cazuri, evaluările de impact care ar trebui să aibă o secțiune dedicată măsurării eficienței, uh, acordă mai puțină importanță acestui capitol. Și revenim aici la capitolul privind o mai bună reglementare. Trebuie ca mm, lucrurile să fie astfel proiectate încât să ne asigurăm că se colectează uh, datele de care avem nevoie, datele care fac uh, mai ușoară proiectarea legislației, odată ce am uh, văzut care sunt problemele care trebuie rezolvate. Eu nici n-am să încerc măcar să răspund la toate întrebările. O să fiu selectiv, dacă îmi dați voie. Această proiectare pentru auto, punere în aplicare, hmm. Um, în teorie sună foarte bine, dar nu avem exemple, <clears throat> nu avem uh, o practică Oamenii nici nu prea îndrăznesc să se gândească la exemple concrete pe marginea cărora să discute. Dar să ne gândim puțin la reglementările privind uh, drepturile pasagerilor uh, pe cursele aeriene. aceste drepturi ar putea fi foarte ușor transformate în drepturi care să se pună în aplicare automat. De exemplu, în cazul anulării unui zbor, dacă ai făcut rezervarea electronic, se poate um, să primești în mod automat uh, o amendă de 600 de, sau o, o recompensă de 600 de euro pentru faptul că zborul pe care doreai să-l efectuezi a fost uh, anulat. Acum, uh, aplicarea acestor dispoziții ține de uh, o epocă digitală timpurie. Ar fi, deci, foarte simplu, prin intermediul reglementărilor europene, să fie obligați transportatorii aerieni, companiile aeriene, să returneze ceea ce îi se cuvine uh, pasagerului care, ale cărui drepturi au fost uh, încălcate. Acum, uh, sigur că furnizorii de servicii pot ști cu precizie când uh, a fost întreruptă furnizarea acelor servicii. Și contractele se simplifică, deși obligațiile sunt aceleași, există descrieri foarte clare ale consecințelor în caz de neperformanță. Iar dacă o companie poate, ă, dorește să facă acest lucru, poate să o facă și ă, singură, poate să-și impună ă, astfel de autoreglementări. Și aș vrea să mai spun încă ceva. Au fost mai multe întrebări cu privire la inteligența artificială și uh, reglementarea acestuia, acesteia. Aici, uh, iarăși, exemplele sunt destul de uh, simplu de găsit. Un exemplu ar fi interzicerea utilizării adresei localizări geografice pentru anumite procese digitale, de exemplu pentru serviciul serviciilor financiare, pentru um, uh, acel uh, scor în cazul solicitării unui credit. Iată deci că se poate considera că pentru anumite aplicații ale inteligenței artificiale se pot uh, uh, interzice, se poate interzice aplicarea anumitor, uh, anumitor criterii. Și apoi, în ceea ce privește felul în care ar putea să arate legislația privind uh, inteligența artificială. E vorba de obligația foarte simplă de raportare. Există exemple în legătură cu felul în care inteligența artificială este utilizată, cum poate să ajute și felul în care ar trebui să includă și uh, atribuții de supraveghere care să sprijine elaborarea de politici. A mai fost o întrebare în legătură cu un exemplu de algoritmi de comportament ar putea fi, care ar putea fi um, periculoși. Să zicem că folosiți telefonul mobil cu un sistem de operare care este conectat la un magazin online sau o rețea și uh, știți că odată ce citiți un articol uh, online în legătură cu uh, criminalitatea, primiți din ce în ce mai multe Uh, articole pe aceeași temă uh, în căsuța poștală, iar uh, magazinul online ar putea să tragă de aici concluzia că sunteți interesat de uh, sisteme de securitate pentru uh, locuință. Deci, iată felul în care se pot uh, conecta lucrurile. Sigur, asta e o abordare destul de selectivă Inteligența artificială este un instrument uh, foarte util și piața um, va folosi inteligența artificială, însă trebuie să prevedem și situații în care aceasta nu ar trebui să uh, fie utilizată sau moduri în care ea să nu poată fi utilizată. You want to answer some of the questions? Mai dorește cineva să răspundă? Nu, aș vrea să întreb ceva. În legătură cu contractele sau drepturile care se aplică automat. Aici trebuie să fim atenți. Pentru că există și contracte periculoase. Dacă ne gândim la câte măsuri impuse în sistemul juridic de către legislația europeană care împiedică a, executarea automată a unui contract înainte de a ne asigura că acea punere în executare nu încalcă alte drepturi sau alte prevederi contractuale. Deci înainte să ne gândim la asta, Uh, specialiștii în IT uh, ne-au spus că nu le plac măsurile legislative deschise. Adică, cum spunea colegul meu, în caz în care întârzie trenul, primești 200 de euro. Dar dacă nu te prezinți uh, la timp la gara, tu plătești 200 de euro? Asta este ideea. Trebuie să existe reciprocitate și trebuie să uh, avem foarte mare grijă cu ce definim ca dispoziții autoaplicabile. Mulțumesc, mulțumim foarte mult tuturor experților care au venit pentru a ne prezenta aceste studii. Uh, a fost o discuție foarte fructuoasă și ne-ați uh, luminat în uh, multe aspecte. O să închei această întâlnire spunându-vă că reluăm mâine dimineață la ora 9. La revedere!